I am counting how many members we are because we Număr câți membri suntem. Trebuie să fim 12 ca să întrunim cu vorum. Și am impresia că am fi 12. I think we are 12. Okay. <sighs> So. Așadar. Sper că v-ați simțit bine în pauza de prânz. Și acum să începem cu rezultatul ședinței coordonatorilor. în legătură cu care aș vrea să vă informez. Mai întâi am adoptat agenda din aprilie și solicitări pentru alte agende ulterioare. În agenda din aprilie dizabilități, calitatea aerului, jurnalismul sportiv și diverse chestiuni de mediu au fost incluse. Întrebarea cu solicitarea răspuns oral și rezoluția FATCA se mută în agenda din mai și cele două solicitări de proceduri de urgență au fost aprobate, adică centrala nucleară de la Tionj și sediul Agenției Europene Medicamente. Peter a cerut să intervină. Hai cuvântul. Da, am vrea să criticăm. Von der Tagesordnung äh, decizia 663 2017 care a fost eliminată de pe agenda și am vrea să solicităm ca petiția 636 din 2017 privind sistemul de licitații pentru medicamente din Andalusia. Am solicitat ca petiția respectivă să fie înlocuită pe agenda din aprilie. So, when this has been challenged, according... Deci a fost contestată conform regulii 205 din regulile procedurale o să o aduc la cunoștința întregii comisii și vom supune la vot. Acum e extrem de regretabil că nu sunt decât membrii PP în sală și un membru de la EFDD. E extrem, extrem, extrem, extrem de regretabil, spune vorbitoarea. Și a mai apărut încă un membru. Încă doi alții. Mr. Isturgas, please. Domnul Isturgas vrea să intervină. Grazie, signora Presidente. E... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, sunt membru la Comisia de Petiții de 10 ani și știm cu toții care sunt regulile de procedură, și noi și dumneavoastră, în această dimineață am stabilit că avem un calendar sau un orar, două și jumătate. Dacă deputații nu sunt aici, dacă chiulesc, e problema lor. După cum a spus coordonatorul nostru, nu contează dacă sunt membri de la un grup sau de la altul. Trebuie să fim aici când începe programul. Deci aș face un apel la dumneavoastră să acceptați punctul care a fost ridicat în conformitate cu reguli, trebuie să supuneți la vot ce s-a propus de către colegul nostru, Petrinian. And I will definitely... O să fac asta cu siguranță, spune președinta. Nu vă îngrijorați. Cu siguranță că o să fac așa. Dar după ce vă prezint rezultatul coordonatorilor și amânăm și sperăm să mai vină și alți colegi bigger representation. I will... Amână punctul ridicat de Peter până la sfârșitul uh, prezentării rezultatului științei coordonate, adică peste două minute sau cam așa ceva. Agenda din luna mai. Petiții privind acvacultura vor fi adăugate la agenda din mai, iar la agenda din iunie așteptați I understand that you want to proceed to the vote. Deci, înțeleg că vreți să votăm acum, da? We have to vote. We have... Trebuie să votăm. Am cerut oficial să votăm, deci trebuie să votăm. Pentru că am început la două și jumătate, atunci e programul comisiei. El a cerut cu o anumită petiție care trebuie supusă la vot, pentru că dumneavoastră ați introdus subiectul. Dumneavoastră ați vorbit, deci trebuie să votăm imediat, stimată doamnă. Bun, o să facem așa. PPE-ul solicită să mențină poziția 0363 din 2013 cu privire sau să rămână pe agenda din aprilie. Să vedem acum dacă nu sunt prea mulți de la PP în sală. You can have, you can have nine... Intervenții fără microfon. Puteți avea 9 voturi. Peter, tu ești coordonator. Deci nouă de la dumneavoastră pot să voteze. Mergem sorte. You're okay? Okay. Deci e în regulă, e în regulă? Iarec e Iarec e pe tuș aici. Sau libero, cum se spune la fotbal. Ok. Let's now also... Bun, să ne asigurăm atunci că și cei care votează în numele PP sunt și membri ai acestei comisii, fie titulari, fie supleanți. să dau un moment uh, consiliilor politici ca să se asigure că cei care votează acum chiar sunt membrii, fie titulari, fie supleanți. Între timp îi rog pe ceilalți consilieri de politică să-și uh, sune membrii. Chairman, wir sind dann acht. Doamna președintă, intervenție fără microfon. Eh? Any member, any member can vote. Orice membru poate să voteze, dar în Consiliul de Politică trebuie să ne spună cine sunt membrii respectivi, fie titular, fie supleant. În plus, dacă vreți alți membri, trebuie să știu dinainte cine sunt membrii respectivi. So, the EPP policy advisor and... Deci Consiliul de Politică de la PP <clears throat> și la FDD au făcut o treabă minunată acum. Solicitarea PP este de a menține peția 0363 pe agenda din aprilie. Cine e pentru această propunere? Ridicați mâna cât mai sus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. It's enough. 11. Then, who wants to bring it according to the coordinate? Cine vrea ca în conformitate cu decizia coordonatorilor să o mutăm pe agenda din mai pe lista B? Cei doi membri de la EFDD. Bun. Deci am luat o decizie. Fine, thank you very much and it would be Mulțumesc. Și ar fi elegant din partea membrilor care au venit la vot să rămâneți sau dacă nu rămâneți să ieșiți cu discreție. Domnul Preda întotdeauna e plin de discreție. Deci aștept să părăsească sala. Deci vom face așa. Ora. Eleonora. Sorry, Madam Chair. Scuze, doamna președinte, aș vrea să intervin ca să subliniez că această procedură nu e normală și aș vrea să se anotă de ce s-a întâmplat, desigur, și Asta s-ar putea ridica la viitoarea ședință a coordonatorilor să se mai discute. Yeah. I can, can I... O să reacționez și eu consider că e extrem de nemulțumitor cum am tratat această problemă. Dar n-am ce altceva ce să fac. M-am spus într-o situație foarte dificilă și cred că elementul de colegialitate dintre diversi colegi de la diverse grupuri ar trebui să se îmbunătățească. Nu e un mod decent de a lucra în comisie. It's very, very, very immature. E lipsit de maturitate și nepoliticos. Mă refer la cine se uită la noi pe internet trebuie să înțeleagă această instituție lasă mult de dorit ceea ce e valabil în legătură cu ședința de dimineață a coordonatorilor și modul în care s-a ținut acest vot. Lucruri pe care le regret foarte mult. Domnul Iturgais. Mulțumesc, domn președinte. Doream doar să vă... Mulțumesc. Doream doar să vă reamintesc că problema nu îi vizează pe cei care vin să-și facă treaba, ci cei care vin să nu își facă treaba. Repet, la două și jumătate începea ședința pentru toată lumea din toate grupurile. Întrebați eh, celelalte grupuri de ce nu sunt aici. Iată ce ar trebui să faceți în calitate de președinte și coordonatoare. Vă mulțumesc. What I'm saying is that... Președinte, ce spun? Că sunt de acord, doamna Evi acest subiect o să revină la viitoarea și viitoarea și viitoarea știința coordonatorilor și prevăd o perioadă îndelungată de timp la care va trebui să tratăm acest punct. E decizia dumneavoastră și, conform îndatorilor de președinte, o să desfășor totul impecabil în conformitate cu regulile procedurale și rămâne mult timp pe agenda. Aș vrea acum să revenim la prezentarea orală, cea altceva se mai întâmpla dimineața la ședința petiția privind libertatea de expresie și oprimarea ziariștilor din Malta, sprijinul pentru studenții Marea Britanie, încălcarea deciziei Consiliului 338 și drepturile consumatorilor din Bulgaria vor fi pe agenda din iunie. Privind rapoartele și avizele, eu am fost desemnată ca președinte acestei comisii, raportor la raportul anual PETI pentru 2017 Raportul special ombudsmanului va fi pregătit de către ALDE. Raportul privind revizuirea situației ombudsmanului va fi făcut de către VER și am decis să nu facem vreun aviz privind standarde minime pentru minorități în Uniunea Europeană. Apoi, în legătură cu recomandări contestate sau aprobate în forma propusă de mine, cu excepția petiției 1054, care a fost declarată admisibilă, și apeției 10, 74, 10, 81, 11, 11 și 11, 22, care rămân deschise și primesc un follow-up. Discuții detaliate vor fi incluse în rezultatul în varianta scrisă și o solicitare privind aceste puncte toate deciziile vor fi incluse în rezultatul scris. Visit, we, we... Ce privește vizita de documentare, am decis să organizăm o vizită de documentare în Valedor și în Donaia în a doua jumătate a lui 2018 și atelierul privind dizabilitățile se va transforma într-o audiere publică. Coordonatorii au decis să ceară Departamentului de Politică ce să organizeze un atelier privind conflictul de interese pe lângă toate acestea, în legătură cu implicarea Comisiei de Ocupare la întrebarea resolicitare de răspuns oral primim ca plecare, coordonatorul a decis că vom lua legătura cu Comisia de Ocupare în ce privește întrebarea și rezoluția pe acest subiect. Și în plus am decis să organizăm o ședință interparlamentară cu parlamentele naționale pe un subiect care rămâne să fie decis prin procedura scrisă. În legătură cu balaiajul coordonatoriu, o să revină la acest punct la începutul anului viitor. În legătură cu follow la chestiunea potențialul număr uh, național de identitate și discriminarea cetățenilor din Suedia. Misiunea de documentare din Suedia în 2017 am decis să trimitem o scrisoare autorităților suedeze reamintindu-le de angajamentul lor pe durata vizitei să se ocupe de subiectele ridicate în petițiile pe care le-am primit noi. Jungenau și s-a amânat pentru ședința următoare și coordonatorul la o notă de punctele de informare. Și cu asta se încheie rezultatul ședinței coordonatorului. Acum să trecem la punctul 13, petiția 2198 lui Piero Bruni cu privire la poluarea lacului Bosena. Domnul Bruni e prezent. Where is he? Acolo. E aici? There you are. And I am happy to invite you to take the floor. Sunt aici și o să vă invit în curând să luați cuvântul. Vado. Allora, questo è noto che il fosforo è il principale Fosforul este principalul factor de eutrofiere a apelor acestui uh, lac și din 2005 până în 2017 s-a dublat uh, prezența fosforului uh, pe gram în apa acestui lac. Asta a afectat întregul lac, așadar, deci o creștere cu 75.000 de kilograme, mai bine zis, de la 75 de kilograme de, kil, de chile până la 175.000 de de kilograme de fosfor, adică pe zi cam 17.000 de kilograme adăugate în acest lac uh, din cauza producției agricole. Iar ilustrațiile pe care le vedeți arată că principalele comune din jurul lacului își deversează apele uzate la un colector central. Însă, acest colector are o legătură cu o stație de epurare a, a apei, cu 20 de stații de pompare care se succed. Acest colector, această stație de colectare este într-o stare foarte proastă și stațiile de pompare în cea mai proastă stare sunt în număr de 9. Puteți vedea o imagine pe PowerPoint. Ehm, de fapt, sunt stația cu numărul 9 și cea cu numărul 20. Aceasta cu numărul 20 colectează toate apele uzate, reziduale din lac. Nu prea se vede bine, de fapt, pe ecran. Însă se vede la stânga sus că la stația 20 aceasta nu este conectată la acest uh, colector și atunci toate apele uzate se deversează direct în lac. Iar cantitățile de lichid nu sunt cele produse de 30 de mii de locuitori, ci mult mai puțin. Deci multe dintre aceste ape uzate intră direct în lac înainte de a trece pe la stația de purare cu numărul 20, iar stația cu numărul 9, pe care am citat-o mai devreme, aceasta nu mai poate să mai epureze nimic din apa respectivă și care merge direct deci, în lacul respectiv, în lacul Bolsena. Per ansamblu, 75% din fosforul care ajunge în apele lacului este de origine urbană, doar 25% din acesta reprezentând uh, ape uzate din agricultură. Sunt estimări uh, destul de uh, vagi, însă cam așa stau lucrurile. Trebuie bineînțeles, în primul rând, ca acest uh, colector principal de ape uzate să fie reparat. Și mai apoi trebuie ca și agricultura să fie sprijinită, stimulând practici agricole ecologice. Ar trebui să existe și un organ de control independent. Cât privește agricultura durabilă, în loc să se promoveze acest gen de culturi durabile, din potrivă, se promovează cultura alunilor, care este cât se poate de poluantă. Pot să vă arăt uh, următoarea imagine, nu că ar fi foarte clară. Aici puteți să remarcați evoluția lucrurilor cu apele lacului. În anul 2009 am făcut uh, în cooperare un uh, plan de gestiune durabilă a acestei uh, zone, în care spuneam că fosforul nu, se, nu trebuie să depășească 10 micrograme per litru și că trebuia să existe o gestiune unică a lacului. Provincia, autoritățile provinciale au uh, Uh, aprobat acest lucru, însă nivelul regional l-a ignorat. Iar în 2011 am uh, colectat 14.000 de semnături de protest. Uh, nu s-a întâmplat nimic. În 2013 am trimis o, o petiție aici la Comisia PETI și apoi a urmat un hiatus, o pauză, pentru că am avut alegeri, s-a schimbat președinția, așadar, iar în 2015, așadar, am avut prima audiere, după care președinta actuală a Comisiei PETI a trimit o scrisoare regiunii Lazio cerând o reparație totală colect, al colectorului și să se promoveze o agricultură mai durabilă. Iar în 2016 au început, s-a declanșat o licitație pentru lucrări și doar în 2017 au început lucrările propriu-zis, însă șantierul a fost uh, n-a putut să înceapă decât în septembrie. Domnule Bruni, am spus 5 minute. Vă rog frumos, avem mari probleme cu timpul astăzi. Ar fi bine dacă ați putea să încheiați intervenția dumneavoastră și să trageți niște concluzii așadar. Bun. Până la urmă, tot așteptând, am văzut cum a evoluat situația lacului, adică ea s-a degradat în permanență. Doamna președinte, să știți că știm subiectul dumneavoastră bine. Acest uh, dosar noi l-am studiat și nu aș vrea să par că nu vă respect, însă a, pentru dumneavoastră, însă avem multe petiții și nu putem să mai acordăm timp în continuare pentru petiția dumneavoastră. De aceea vreau să vă mulțumesc și să dau cuvântul reprezentanților comisiei, domnul Gasparinetti. You need to put on the micro. E util dacă porniți microfonul înainte de a vorbi. Ok, my apologies. Scuze, spune vorbitorul. First of all, uh... Mai întâi am vrea să ne exprimăm recunoștința față de autorul petiției, domnul Bruni, care a adus noi dovezi și a actualizat dosarul. Cu o altă viteză decât obligația de raportare a statului membru. Oarecum am putea spune că e o discrepanță între rapoartele oficiale trimise de statul membru, referindu-se la anii anteriori în care situația ecologică a lacului era încă bună și dovezi mai recente aduse de petent, conform cărora situația ecologică acum ar fi insuficientă, ceea ce ar putea reprezenta o încălcare a directivei cadru privind apa, în măsura în care e vorba de articolul 4 din directiva cadru apei, alinatul 6, care stabilește clar că așa numita sau așa numitul principiu al nedeteriorării, dispoziția relevantă legată de situația corpului de apă care nu trebuie să fie încălcate cerințele directivei. Dacă acesta e rezultatul unor circunstanțe a unor cauze naturale de forță majoră excepționale sau care nu puteau rezonabil să fie anticipate, în special inundații sau uh, perioade nelungate de secetă extremă. După cum vedeți, această posibilă deteriorare este supusă unor condiții foarte stricte, în special forța majoră sau circumstanțele excepționale, dar graficele supuse atenției de către domnul Bruni arată că era ceva previzibil. În concluzie, Comisia va continua să ancheteze petiția în lumina noilor probe și este recunoscătoare autorului petiției și comisiei dumneavoastră că se ocupă de acest subiect. Președinte, mulțumesc, domnule Gasparinetti. Ceea ce confirmă ce spuneau noile dovezi ale petentului. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră și un exemplu foarte bun legat de modul în care putem conlucra cele trei părți implicate. Acum pot să intervină membrii și văd că dorește cineva, dar nu văd numele. Domnul, domnul Tamburano. La microfon, dacă se poate. Nu a putut o eh, elencare tutte le varie questioni. Da, cum nu pot să pun toate întrebările, de fapt, toate, nu toate întrebările și chestiunile au fost adresate de către eh, domnul Petitioner. așa că o să încerc să pun eu un pic eh, actorul, accentul. Problema este că există riscuri, nu numai cele legate propriu-zis de calitatea apei lacului. O să încerc să fiu uh, succint. Odată la 24 de ore, uh, un flux de uh, ape geotermale sunt prelevate din subsol și sunt canalizate către centrala geotermică. Ce înseamnă acest lucru? În acest caz, stratul impermeabil care ar trebui, subliniez, să separe stratul geologic, geotermic de frânza freatică, nu uh, își îndeplinește această funcție și atunci poluează foarte mult uh, lacul Bolzano. Și Practic, cu această presiune suplimentară, apa lacului este încă și mai poluată, în condițiile care ar trebui să existe natural uh, o protecție. Această poluare este lentă, dar uh, irreversibilă în condițiile tehnologice actuale. Este ca și cum uh, ne, ne-am gândit de pildă la deversarea petrolului în mare, dar acolo avem instrumente, iar aici nu. Acesta este un paradox Poate ar trebui să avem o directivă sau o lege în acest sens. Și trebuie să existe asemenea legislație minime pentru efectuarea procedurilor de fracking sau fracturare um, geotermică. Și atunci aceste legislații nu există absolut deloc. În aceste condiții aș dori ca Comisia să se aplice asupra acestor uh, dosare pentru că aceste probleme apar nu numai în Italia, ci și în alte state membre. Comisia să aprofundeze nevoia de a avea un act legislativ uh, ad hoc în ceea ce privește exploatarea și producția geotermică în toată Uniunea Europeană. A doua uh, cererea mea este uh, față de colegii de la Comisia PETI ar trebui să uh, uh, adresați uh, întrebări, sau mai bine zis, scrisori autorităților italiene pentru a, ca acestea să nu autorizeze acest gen de exploatații geotermice, cum este cea pe care am prezentat-o. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Madam Chair. Uh, uh, also... Domnul Mandel, mulțumesc foarte, foarte mult și domnului Boni pentru că a venit aici astăzi aici și ne-a spus ce se mai întâmplă cu această petiție. Comisia a spus că va continua să analizeze situația cu această petiție, iar eu, în numele PP-ului, am propus tocmai ca această petiție să rămână deschisă pentru a avea mai multe rezultate concrete din partea Comisiei Europene. Doamna Evi, mulțumesc foarte mult! și eu vreau să mulțumesc domnului petiționar, domnului Bruni. Nu este prima dată, într-adevăr, când vine aici la comisia noastră și ne prezintă petiția sa, care pune o problemă, de fapt nu numai o problemă, ci mai multe, diverse probleme așadar ridicate care vizează lacul Bolzena, poluarea apelor acestui lac și, așa cum a spus colegul Tamburano, și alte riscuri conexe legate de exploatarea energiei geotermice. E foarte clar că este o petiție care trebuie să rămână deschisă. Ea ne dă ocazia să cercetăm în continuare situația, să urmărim situația îmi pare foarte bine că uh, colegii în general sunt pentru a menține această petiție deschisă și eu uh, repet uh, cererea mea de a transmite aceste date și autorităților din Italia care trebuie să fie informate în legătură cu pericolele presupuse de noi exploatații de acest gen și este ocazia de a spune eh, autorităților italiene că multe bazine hidrografice din Italia au o calitate a apei cât se poate de proastă și poate că ar trebui să existe o reflexie mai largă pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, nu mai am pe nimeni pe lista mea, așa că, domnule Bruni, puteți să luați din nou cuvântul ca să reacționați la cele spuse de comisie, dar și de colegi. Aveți cuvântul Două minute. În legătură cu geotermia, poate aș putea să adaug ceva. Dacă sunteți de acord. Două vorbe despre geotermie, așadar. Geoter geotermia se bazează pe acest principiu, după cum urmează. în zona de reinjectare lichidul din uh, subteran merge în zona de prelevare de la stânga de pe imagine. Asta este ipoteza, că această circulație să fie subterană. Dacă ea nu are loc subteran, se întâmplă pur și simplu un dezastru, pentru că pe de-o parte se injectează fluid, deci se creează o depresiune, pe de altă parte acest fluid, acest lichid se acumulează, cantitățile sunt enorme, mii și mii de tone pe oră. Bun, dacă de 25 de ani se întâmplă treaba asta, e clar că ne paște dezastrul. Vedem apoi și alte falii care se, sunt prezente în această zonă a lacului, uh, ale lacului Bolzano și vedem uh, cursurile uh, Uh, acelor uh, cursuri de apă, deci, care se, se aruncă în lacul uh, Bolzano. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bruni. Și vă mulțumesc că ne conștientizați, ne sensibilizați și pe noi și pe Comisia Executivă. Vă mulțumim că ați venit de atât de departe până aici la Bruxelles, ați călătorit din nou Vă urăm o vizită plăcută la Bruxelles și drum bun înapoi în Italia. Și acum ar place să ajungem la niște concluzii cu ce facem în continuare cu această petiție. Așa cum am auzit de la dumneavoastră, dar și de la comisie, au apărut noi uh, dovezi, lucruri pe care comisia numai ce le-a confirmat în intervenția sa, Trebuie ca aceste lucruri să fie fixate în scris, deci vă îndemn să o faceți, să ne trimiteți ceva în scris, așadar. Și de asemenea, să trimitem această petiție, propun eu, cu noile informații care au apărut, către Comisia Envi și în viitor, dacă mai avem petiții pe aceste subiecte, să le trimitem tot către ENVI, mă, mă refer la tot ce înseamnă energia geotermică sau uh, alte acțiuni de exploatare sau de forare, ca să le tratăm pe toate la fel. În orice caz, în cazul dumneavoastră, petiția rămâne deschisă, dacă sunteți de acord. Perfect, excelent. Haideți să trecem acum, doamna Rozier. Je me permets donc d'interrompre le cours de cette... Mulțumesc, am un punct de procedură. Îmi permit să întrerup uh, ordinea ședinței. Îmi cer scuze și am să fiu succintă. Nu am fost prezentă la început, dar am urmărit de la distanță dezbaterea și a reieșit un lucru surprinzător că deciziile luate la, decizii, la reuniunea coordonatorilor au fost puse sub semnul întrebării la începutul ședinței și au fost anulate de un vot în această comisie. Însă, ce ține de prerogativa coordonatorilor trebuie să rămână numai coordonatorilor și, după părerea mea, să anuleze o, ședință, o decizie a coordonatorilor la începutul uh, ședinței cu o compoziție um, metod, cu compoziție încă insuficientă, nu ține de răspunderea membrilor, ci de Coordonator Vă rog așadar să anulați decizia luată în uh, comisie și să confirmați că decizia luată în această dimineață la coordonatori este cea care rămâne în picioare. Conform uh, regul, uh, articolului 205, tot ce uh, se contestă în urma ședinței coordonatorilor poate fi contestat la ședința de grup. Iată ce s-a întâmplat astăzi. Uh, și iată un motiv în plus pentru care toți membrii trebuie să fie prezenți la ședință atunci când aceasta începe și este răspunderea uh, asistenților și coordonatorilor să se, să se asigure că toți membrii sunt prezenți. Este pentru prima dată când s-a întâmplat aici, dar nu e pentru prima dată în istorie când se întâmplă. Se poate întâmpla în orice comisie, conform articolului 205, și nu am niciun mandat și nicio intenție de altfel pentru a, o decide, pentru a declara anulat, ca fiind anulată. Doamna Rozier, da, uh, mulțumesc, am luat notă și pregătiți-vă pentru contestări uh, ulterioare. Nu cred că e în interesul bunei desfășurării activității noastre, dar dacă e decizia dumneavoastră, o respectăm. Nu e decizia mea, este o decizie a comisiei noastre. Nu e decizia mea, e o decizie a comisiei. Poate că ar fi mai bine să vă citiți regulamentul de procedură, și anume articolul 205. Gata, nu mai e nevoie să spui uh, nimic. Trecem la următoarea petiție. Petiția 614-2017 în uh, numele Meetup uh, of Cașana Lari Movimento împotriva exploatării energiei geotermale într-o zonă cu băi termale. Petiționarii nu sunt prezenți, informația a fost remisă, o aveți deja la dispoziție Mă întreb acum înspre domnul Gasparinetti și vă cer avizul. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, cred că această petiție și următoarea, de altfel, care va fi discutată după aceea, sunt foarte asemănătoare pe fond. E un conflict potențial între obiectivele de mediu și o serie de probleme de mediu la nivel local și am să încerc să fiu mai succint, mai precis. Energia geotermică este una din sursele regenerabile de energie acoperită de directiva din 2009 asupra căreia s-au pus de acord Parlamentul și Consiliul pe 23 aprilie 2009. Prin această directivă s-a stabilit obiectivul de a atinge o cotă de 17% eh, de energie din surse regenerabile. S-a țintit de la început hidroenergia și energia geotermică ca fiind eh, surse principale. Energia geotermică nu e bună sau rea în sine, depinde de contextul local. Iată de ce avem studii de impact de mediu obligatorii și acolo unde există motive pentru a crede că la nivel local nu ar fi indicat să se dezvolte energia geotermică, geotermică, atunci autoritățile locale au capacitatea de a face acest lucru. În plus, știți că Comisia a lansat o, proces, o procedură de infringement pentru că există riscul de contaminare cu arsenic. Există mai multe petiții de altfel care vizează această problemă, însă ele trebuie să fie evaluate de autoritățile locale competente, merg dincolo de posibilitatea noastră. Impactul de mediu este conceput pentru a evalua doar impactul de mediu. Și acum propus eurodeputatul Tamburano, și anume să se introducă norme europene, aveți aici o fereastră de oportunitate și cred că merită să scoatem în evidență că Parlamentul European discută la ora actuală revizuirea acestei directive și dacă pot să citesc, să citez documentele dumneavoastră, există un rezumat uh, excelent pe pagina Parlamentului European, un text adoptat la primă lectură în noiembrie 2017 care vorbește de decizia de a trimite înapoi la Comisia Competentă pe Fond uh, această propunere din partea Comisiei Europene privind energiile regenerabile și aș dori să vă atrag atenția asupra articolului 26 a propunerii care vorbește despre sustenabilitate, despre criteriile de sustenabilitate care se aplică la ora actuală biocombustibililor Firește, este o prerogativă a Parlamentului să vină cu noi amendamente și o nouă propunere. E competența dumneavoastră. Dacă credeți că e nevoie să se facă mai mult, atunci șansa dumneavoastră e la cu o decizie mai degrabă decât cu o petiție unde marja noastră de manevră e destul de limitată. Mulțumesc. Thank you very much. I think that we can come to a conclusion on all the... Mulțumesc. Cred că putem ajunge la o concluzie la toate aceste petiții într-un mod asemănător. Trecem la următorul punct, petiția 621, moratoriu referitor la forarea geotermală pe sol. Doamna Galiero este cea care reprezintă petiționarii. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Ei mulțumesc Comisiei pentru că mă ascultă. În această petiție scoatem în evidență că la 50 de kilometri de capitala Italiei, Roma, se desfășoară un proiect de perforări geotermice, patru puțuri care vor ajunge la o adâncime de 3000 de kilometri pentru a, obține, pentru a ajunge la căldura pe care să o transforme în energie geotermică. Obiectivul este să se dobândească energie geotermică în scop industrial folosind uh, stimulentele italiene finanțate uh, de la Uniunea Europeană prin intermediul Directive pentru Energia Regenerabilă 28 din 2009. Trebuie să luați în calcul faptul că costurile industriale pe kilowatt pe oră sunt mult mai mari decât uh, cele presupuse de instalațiile fotovoltaice sau eolice, eoliene, îmi cer scuze. Reiese clar că producția de energie geotermică, dacă ar rămâne fără subvenții, nu ar fi competitivă față de celelalte energii regenerabile, al căror cost este în continuă scădere. Proiectul amintit anterior vizează lacul Vico, care include zone turistice și arheologice, de asemenea legate de e, eh, interes turistic Acolo locuiesc aproape 12.000 de persoane, zone de interes agricol, zone importante pentru păsări, Natura 2000, cât și zone DOC uh, și de denumire uh, controlată, cât și o instalație a grupului, un atelier al grupului Ferrero. Activitatea geotermică riscă să aibă consecințe dezastroase se produc emisii de acid sulfuric, mercur, radon, arsenic și alte elemente care ar putea ajunge în aer și să contamineze pe lângă teritoriile învecinate, râuri, păduri, ajungând chiar până la râul Tibru. Societatea răspunzătoare de acest proiect declară că s-ar putea înregistra chiar emisii de acid sulfuric, sulfidric, îmi cer scuze, acest acid este considerat un venin cu spectru amplu concentrații de 320 uh, de părți pe milioane pot provoca, poate provoca un edem pulmonar, așa cum a confirmat uh, de pildă un studiu recent care a arătat că s-a analizat o concentrare de 510 becquerel pe litri, concentrația printre cele mai ridicate din Italia. concentrația este echivalentă cu 295 de grame pe oră. Dincolo de riscurile la adresa sănătății pe care le presupune această forare, pentru că populația este expusă la arsenic care e emis în aer, însă există riscul de asemenea de cutremure. Trebuie să ne gândim de asemenea și la posibilă contaminare a apelor freatice. Extragerea fluidelor uh, geotermale poate provoca cu tremure pentru că modifică structura geologică. Toate acestea contrazic directivele europene, printre care 83 din 2008, 9 eh, din 2000, 18 din 2012, 50 din 2008, 39 din 2006, Euratom, 75 din 2010, și 87 din 2003. Toate directivele acestea vizează limitele impuse substanțelor uh, care poluează, substanțelor care prezintă un risc, uh, principiul poluatorul plătește, principiul protejării apelor, norme de siguranță și protecție a populației. Cerem așadar, în temeiul articolului 44 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și al articolului 227 din Tratatul prin funcționarea Uniunii Europene, un moratoriu pentru um, aceste perfurări geotermice care expun populația la riscuri considerabile de mediu și de sănătate. În plus, a provocat o pierdere a valorii imobiliare a terenului. Reamintesc aici și articolul 228 și în baza articolului de asemenea 20-24, cu și articolul 43 din Carta Drepturilor Fundamentale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gasparinetti. Îmi uh, pare rău că vă tot deranjez. Dar poate acum uh, e pentru ultima dată, după care puteți lua o pauză. Eu îmi fac datoria și în plus eu plăcere am să răspund în italiană pentru că s-au folosit uh, anumite formulări pe care aș dori să le citez în limba în care au fost ele pronunțate. Vorbim de moratoriu și de uh, perforări geotermice nu înțeleg dacă se referă la contextul specific al regiunilor Lazio și Toscana, unde prezența elementelor radon și arsenic este documentată geologic în uh, stratul de uh, roci. Există într-adevăr o propunere de directivă în cadrul procedurii de codecizie. Această propunere de directivă cărește obligațiile statelor membre când vine vorba de cota de energie regenerabilă care trebuie atinsă până într-o anumită perioadă din motive de schimbări climatice. E adevărat că un moratoriu la adresa um, acestor perforări geotermice ar intra în contrast cu constrângerile puse statelor membre de către Comisie. Eu aș lăsa pe seama Parlamentului să continue această dezbatere. Dacă însă, în schimb, moratoriul de care vorbește deputatul se referă doar la contextul local, aș putea înțelege că în anumite situații concrete, acolo unde studiile științifice arată că impactul în contextul local analizat poate provoca o poate reprezenta amenințare la adresa sănătății populației, vorbim de radon, vorbim de arsenic, atunci trebuie să se ia legătura cu autoritățile competente. Aș vrea să, să aflu mai multe să văd ce se înțelege anume din perspectiva Comisiei de, când vine vorba de moratoriu pentru aceste perforări geotermice. Întrebarea i-a fost adresată petiționarele. Acum, doamna Miranda, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă interesează foarte mult ce a spus petiționarea referitor la radon. Știm că peste un prag de 320 de veterani ne aflăm peste un prag impus de Comisia Europeană și uh, aprobat de, de statele membre pe 8 februarie, dacă nu mă înșel. Uh, ne aflăm așadar într-un context destul de amplu și doream să profit pentru a explica că trebuie să ținem cont de reglementarea radonului. Chiar și propunerea de a organiza o analiză referitoare la impactul radonului, nu doar asupra naturii, ci și asupra condițiilor de trai, inclusiv uh, școli. Uh, și aș dori să o întreb pe petiționar care este numărul de gospodării afectate de acest proiect care de altfel nu se bucură de sprijinul grupului verzilor. Mulțumesc, nu mai am pe nimeni pe listă la ora actuală. Domnule Tamburanu, vă rog. Da, doream să elucidez un pic uh, problema când vine vorba de codecizie. Noi am propus și s-a adoptat în plen la Strasburg pe 17 ianuarie 2018 în cadrul noii directive pentru energie regenerabile. Un amendament, numărul 37, care spune că în funcție de caracteristicile geologice ale unei regiuni, producția de energie geotermică poate duce la eliberarea din subsol a anumitor gaze nocive. Am auzit din uh, mărturile invitaților cum stau lucrurile. Investițiile ar trebui direcționate înspre acele surse de energie geotermică cu un impact de mediu redus, care pot să uh, evite emisiile de gaze cu efect de seră. Parlamentul nu s-a pronunțat asupra unui moratoriu general, ci doar în anumite cazuri specifice, cum ar putea să fie cel uh, din Toscana, din uh, regiunea Lazio Superioară sau din alte țări din Uniunea Europeană, care cu siguranță ne vor uh, fi aduse ne vor fi prezentate pe viitor. E nevoie să se propună o, un act legislativ care să reglementeze toate substanțele care uh, pot fi emise în urma activităților geotermice, fie în etapa de explorare, de pildă, perforările ex, de, exploratorii. Acum ne aflăm în etapa trilogului. Nu știm ce, va, ce formă va lua acest text, însă voi, Comisia, aveți capacitatea de inițiativă legislativă, iar Parlamentul European s-a pronunțat pentru acest text. Voi aveți în fața dumneavoastră cetățeni care luau actele venind din Italia, însă pe viitor vor veni și din alte colțuri ale Europei să vorbească despre aceleași probleme. Noi, deputații, nu am cerut un moratoriu de plin asupra energiei geotermice, ci să verificați uh, în ce context energia geotermică poate să fie, să nu fie energie regenerabilă și să nu fie uh, energie verde pentru că uh, nepoluatoare pentru că poate provoca emisii de substanțe nocive și uh, dăunătoare. Vom continua, dar firește comisia poate decide dacă continuă sau nu. Noi, deputații, și cetățenii. Analizăm uh, materialul științific care sprijină această solicitare și ne aflăm la dispoziția dumneavoastră, tocmai cum ne aflăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să trecem la următorul punct, la următoarea petiție, pentru că se referă la același subiect. Poate că ar fi interesant și pentru petiționari să se asculte între ei și noi, să căpătăm o nouă perspectivă asupra acestei probleme. Am să încerc de asemenea să unesc 16 cu 17 pentru ca comisia să poată răspunde la amândouă. Petiția 829 și 1185, cât și 845, toate vor fi discutate împreună, dacă sunteți de acord. Da, am citit uh, cele două numere. Petiționarea este Silvia Perfetti, din câte am înțeles, aveți și o prezentare în PowerPoint cu dumneavoastră. Vă dau cuvântul 5 minute. Fără microfon. Sui principali aspecte. O să vă prezint principalele aspecte ale acestei geotermii uh, rapide, foarte poluante. E vorba pur și simplu de o morală a unei povești în care vedem că geotermia nu este ceva, o energie verde. Studiile clinice arată că nu există un prag sub care nu putem să spunem că această energie uh, nu ar polua și nu ar afecta sănătatea populației. Agenția Toscană pentru Mediu spune că plantele, uh, uh uzinele geotermice din Toscana emit uh, o serie de uh, substanțe periculoase, iar în zona din sudul muntelui uh, Amiata există niște consecințe foarte reale în acest sens. Avem o hartă din 2008 care arată care sunt emisiile medii uh, de mercur anuale. Uzinele geotermice emit în aer și tone și tone de amoniac. Avem un grafic din regiunea toscană. Cu albastru vedeți emisiile de amoniac uh, din, uh, de la munte, Monte Amiata în comparație cu restul Toscanei. Este vorba de o hartă din 2008 Uh, de pe lângă firma Enel, care arată uh, într-o anumită comună de lângă Monte Amiata, care este situația cu emisiile de amoniac. Agenția regională pentru mediu spune că uh, avem niște limite ale emisiilor de amoniac care înseamnă de fapt că 51%, 51 din emisiile de amoniac totale din regiunea toscană provin tocmai de la aceste uzine geotermice. Avem un articol uh, dintr-o revistă internațională care arată uh, ce gaze necondensabile sunt emise de centralele geotermice de la Monte Amiata. Metan, uh, dioxid uh, de carbon, acid sulfidric și așa mai departe, plus amoniac se arată că aceste centrale geotermice care emit atâtea gaze nu sunt unele care uh, ar fi, putea fi considerate gaze care nu sunt uh, cu efect de seră. De asemenea, Agenția de Sănătate din Toscana a realizat și un studiu epidemiologic care să arate cum impactează aceste uzine geotermice sănătatea populației din regiune. S-a comparat uh, starea de sănătate a uh, locuitorilor din zonele geotermice din nord și din sud în comparație cu cei de pe o rază de 50 de kilometri, considerându-se că condițiile de viață sunt similare în aceste regiuni. Iar analiza mortalității în perioada 2001-2006 um, putea să ne arate care este impactul real al acestor uzine termice asupra sănătății populației în această regiune, iar mortalitatea generală uh, între 2001 și 2006 prevalentă în această regiune arată că bărbații au avut 30, cu 31% mai multe șanse de a deceda uh, în zonele geotermice la 50 de kilometri de acestea, pe o rază, și în uh, Castaniera, în comuna respectivă, aceste uh, procentaj a ajuns la până la 71%. Statistici acestea au fost într-adevăr uh, confirmate prin comparația datelor din alte comune uh, din această regiune. În concluziile din studiu se spune că există o limită uh, științifică care poate să uh, fie aplicată acestei situații. Însă este foarte clar că există o diferență foarte mare a mortalității între nord și sud, mai ales în rândul bărbaților, dar că nu se poate imputa uh, geotermiei, ci unor factori ereditari sau unui stil de viață nesănătos. De asemenea, Agenția de Sănătate din Toscana a mai prezentat un studiu făcut de ei în care se spunea că nu exista diferență de stil de viață între oamenii care uh, stau lângă Montea Miata și cei care sunt la 50 de kilometri de această, uh, din această zonă. Aceste rezultatele studiilor au fost cunoscute de ani de zile. În orice caz, acestea se bat cap în cap cu politica Uniunii Europene, cu tratatele sale uh, și tratatul de funcționare al Uniunii Europene, unde, de exemplu, la articolul 11 și la 191 se, uh, pre, se precizează niște principii și am evocat aici și Carta Drepturilor uh, Fundamentale, în care, de exemplu, articolul 37 vorbește despre un drept fundamental la un mediu uh, sănătos. Vă mulțumesc foarte mult for, for having... Vă mulțumesc pentru buna utilizare a timpului. Trecem la următoarea petiție. Punctul 17. 845 e numărul petiției. Domnul Dario Lupi. Vă dau cuvântul. Grazie. 5 minute. Grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. În această de petiție spunem că directiva privind durabilitatea de mediu uh, și de protecție a sănătății precum și directivele privind biodiversitatea și solurile, nu sunt respectate. Între altele, vorbim despre uh, Uh, directiva privind protecția păsărilor, apoi la directiva privind habitatul, apoi la directiva referitoare la habitatul marin. Toate aceste directive doreau să promoveze, să protejeze natura și ecosistemele. De asemenea, am avut o directivă uh, referitoare la energiile regenerabile. Aceasta însă nu ține cont de criterii de sustenabilitate. Noi uh, ne referim aici la a, acea adâncime maximă pe care trebuie, până la care trebuie să uh, meargă perforările geologice. Deoseori acesta nu este respectat și, bineînțeles, natura și habitatul au de suferit. În această petiție vorbim de aceeași despre faptul că se produc uh, fenomene seismice din cauza uh, acestor activități geotermice. Am avut niște cazuri foarte clare la granița cu Elveția. Protestul cetățenilor au avut loc. Să nu uităm că directiva în materie de explorări geotermice și de activități sistemice, seismice induse ar putea să fie o soluție în acest sens. Și s-a dovedit foarte clar că și în Franța, și în Italia, și în Germania, și în Polonia, și în multe țări s-a dovedit că se pot declanșa activități seismice declanșate așadar de aceste activități uh, geotermice și există foarte multe cazuri în acest sens. Acest fenomen uh, este cauzat de mai mulți factori, creșterea volumului al presiunii și așa mai departe. Ne-ar trebui o agenție europeană independentă care să evalueze aceste cazuri de seismicitate indusă, așa cum se petrece de pildă în Statele Unite. De aceea dorim un moratoriu definitiv pentru toate aceste tipuri de centrale numite flash și uh, reorientarea, reconversia centralelor deja existente care să țină cont de aceste principii. principii. Mai multe procentaje de mercur și de uh, amoniac care sunt în uh, circulație în Europa provin uh, de la centralele geotermice italiane, mai bine zis din Toscana. S-a dovedit că exploatarea geotermică din Monte Amiata a dus la o, scă, la o a, a, um, adâncire a, a um, pânzei freatice din această regiune cu consecințele respective. În ce privește calitatea apelor potabile și aici uh, uh sunt probleme. Dorim așadar ca uh, aceste centrale care emit atâtea gaze dăunătoare să fie, uh, să fie interzise și evoc aici mai multe directive în materie. De asemenea, ne referim la programul Aer Curat pentru Europa, precum și de alte acte legislative conexe. Centralele geotermice europene produc o serie de gaze și substanțe toxice pe care le-a menționat și Comisia Europeană în programul său. În directiva din 2004, 2004 se spune că mercurul emis în atmosferă poate să parcurgă distanțe foarte lungi, iar mercurul emis de la o centrală geotermică poate să ajungă în altă parte, la o distanță foarte mare. Și Astfel, uh, și costurile uh, uh, sunt foarte mari când vine vorba de această poluare. De asemenea, dorim ca să nu existe exploatații geotermice în zonele populate, chiar și pe o rază de 35 de kilometri. Și dorim să facem o distinție clară la energiile generabile între cele durabile, cum ar fi eoliană și fotovoltaică, și energiile regenerabile nedurabile, așa cum este geotermia. Pentru că la uh, rețeaua de alimentare electrică s-au pompat în ultimii ani uh, milioane și milioane de energii care nu sunt regenerabile și care poluează uh, natura. Iar industria geotermică italiană a mai primit și foarte multe subvenții. Subvenții de la stat și așa mai departe. Ar trebui să facem o distinție între diferitele energii regenerabile. Ele nu sunt cu toatele de același fel. Nu trebuie să înșelăm pe Uh, uh, cetățenii europeni care cred că regenerabile sunt energii curate. Iar uh, Tocmai, e nevoie de o legislație europeană în materie. Aici avem o lacună și este preocupant, pentru că sunt consecințe de mediu și uh, care trebuie rezolvate neapărat. Având în vedere drepturile de articolul 227 din TFUE, noi cerem instituțiilor europene să aibă o abordare legislativă foarte diferită și specifică pentru industria geotermică. Vă mulțumesc! Thank you very much. I would not... Președinte, mulțumesc. Acum îi urez doamnei host de la Comisie și dau cuvântul în legătură cu ambele puncte 16 și 17. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc. Energia geotermală în general e mult mai puțin poluantă decât carburanții fosili utilizați în producția de energie. Conform studiilor științifice, unitățile geotermale emit doar cam 5% din dioxidul de carbon și 1% din dioxidul de sulf și mai puțin de 1% din uh, alți oxizi emiși de termocentrale pe fosil din acele dimensiune. Centralele geotermale au aproape zero emisii, cu toate acestea. The petitioner uh, remarks cum au spus petenții în observațiile inițiale, în funcție de caracteristicile de eficiență a unității și de tehnologia utilizată pentru a preveni emisiile din straturile subterane, emisiile reale, în unele cazuri concrete, pot fi mai mari. În consecință, dezvoltarea de unități cu emisii zero e un obiectiv de cercetare și dezvoltare al programelor Uniunii Europene de cercetare, cum ar fi planul uh, strategic tehnologic privind dezvoltarea de din sectorul geotermal. În ce privește emisiile de la termocentralele care utilizează energia geotermală, acestea sunt acoperite de legislația de mediu a Uniunii Europene, inclusiv, printre altele, evaluarea de impact de mediu, directiva de resort și alte câteva directive menționate aici. Comisia monitorizează de aproape implementarea acestor acte normative europene de către autoritățile din Italia și va întreprinde acțiunile necesare dacă consideră că Italia nu îndeplinește standardele cerute. În ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, statele membre sunt obligate să raporteze aceste elemente în baza panelului internațional privind schimbări eh, climatice, orientările de la acest panel. Cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că uneori nu e ușor de diferențiat între emisiile provocate de om și cele care apar din activități naturale. Prin urmare, Comisia întreprinde în prezent un studiu legat de emisiile de la termocentrale geotermice care o să aducă dovezi suplimentare în legătură cu nevoia de acțiuni suplimentare pe plan european. Cu toate acestea, pentru că, după cum am spus, caracteristicile generale ale energiei geotermale ca energie regenerabilă e că are un impact de mediu mult mai redus și emisii de gaze cu efecte de seră mult mai mici decât metodele de producere de energie pe bază de combustibil fosil, Comisia nu consideră că e bine să legifereze emisiile de gaze de efect de seră sau criterii de durabilitate în cadrul <clears throat> a revizuirea actualei directive privind energiile regenerabile. Suntem dispuși să facem analiză după ce culegem date suplimentare am început de, să facem acest lucru și va trebui să decidem pe baza unui studiu aprofundat și la analize respective în legătură cu aceste subiecte. Președinte, mulțumesc. Acum colegii care pot să ia cuvântul, mai întâi domnul Tamburanu. E, colegii, alora... Dragi colegi, înainte de toate, e adevărat că centrale geotermice fac obiectul unei valori de mediu, dar nu există nu există să norme specifice pentru eh, centralele geotermice, există norme doar de mediu. Atât eh, când e vorba de substanțele care poluează, cât și gazele, emisiile de gaze cu efect de seră. Dacă vorbim de energie geotermică, poate cel mai bine să vorbim de energii geotermice, pentru că există anumite tipuri unde uh, emisiile pe kilowatt sunt sub nivelul celor înregistrate la combustibili fosili. Există însă alte tipuri de energii, fosil, de energii geotermice care, de pildă, vor opera pe viitor uh, în centrale cu circuit deschis, care pot emite mai mult dioxid de carbon, mai mult metan, decât centrale termoelectrice electrice care sunt alimentate cu combustibili fosili. Iată de ce considerăm că a venit momentul să facem o deosebire între emisiile dăunătoare pentru mediu, pentru sănătate și pentru climă, când vine vorba de diferitele tipuri de energie geotermică. Vorbim de energie geotermică în general, însă există aici o gamă amplă de tehnologii și emisiile variază în funcție de felul în care este pusă în aplicare tehnologia. Acum, în ceea ce privește întrebarea Italiei, aș dori să scot în evidență că centralele geotermice din Italia, care deși emit mai mult dioxid de carbon decât centralele tradiționale, primesc subvenții de la Uniunea Europeană pentru uh, obiective de mediu. Ne aflăm așadar în fața unei incoerențe a Uniunii Europene, care are nevoie de studii ulterioare. Uh, fără intervenția, intervenția omului, aceste gaze de, cu efect de seră, după cum afirmă unii, ar intra oricum în atmosferă. Însă aici problema e timpul, ritmul la care sunt uh, emise aceste gaze în atmosferă, pentru că vorbim de emisii de timp natural, de emisii de dioxid de carbon în uh, timpul, în a, uh, perioadă geologică. Noi acum emitem în puțini ani ce s-a emis în milioane de ani. Știm că nu cantitatea de dioxid de carbon e cea care contează, ci ritmul la care concentrația de dioxid de carbon în aer crește. Închei cu observația referitoare la mercur. Ultimele date referitoare la centralele din Toscana datează din 2018. 2013, îmi cer scuze se vorbește de 1,5 tone de mercur emise în atmosferă. Uniunea Europeană a tras atenția asupra mercurului pentru că fiecare termometru de mercur conține 2 grame de mercur. Deci vorbim practic de echivalentul la 750.000 de termometre emise în atmosferă în fiecare an. E o realitate pe care Parlamentul European nu poate să o ignore, nici uh, Comisia și nici instituțiile competente. Până uh, la finele anului trecut, statele membre nu trebuiau să includă mercurul provenit de la centralele geotermice sau electrice în lista substanțelor uh, nocive. Doar în 2017 s-a introdus obligația de a um, contabiliza aceste substanțe. Italia nu a făcut acest lucru, a adresat o întrebare la adresa Comisiei, însă deocamdată nu s-a făcut nimic. Mă întreb dacă Italia își poate permite să nu respecte normele europene. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă Mandel. Mm, mulțumiri tuturor pentru amănuntele legate de aceste petiții de care ne ocupăm acum. Poziția PPE, desigur, în legătură cu aceste petiții, este de la menține deschisă, întrucât încă nu avem suficiente informații din partea Comisiei. În legătură cu multe, nu avem nicio informație de la Comisie, mai ales în ce privește petiția 0829. Am propune să o trimitem Comisiei ITRE spre aviz și Comisiei de Mediu spre informare. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Doamna Evi. Si, grazie, președinte. Intervengo... Mulțumesc, doamnă președinte. Iau și eu cuvântul pentru a scoate în evidență că această petiție trebuie să rămână deschisă, aceste petiții trebuie să rămână deschise și sunt de acord cu propunerea colegului de la Populari. Mi se pare evident că aceste petiții scot în evidență o mare lacună, un mare deficit al Uniunii Europene în ceea ce privește furnizarea unor orientări și or, unor norme care să reglementeze acest sector, care în ziua de astăzi nu are norme precise care să protejeze sănătatea, mediul și clima. Consider că am auzit astăzi mărturii precise, clare, referitoare la această situație Există un aspect important, de pildă, seismele induse în urma acestor activități într-o țară ca a noastră, care, din păcate, s-a confruntat uh, în repetate rânduri cu situații dramatice. Iată de ce mi se pare un element fundamental de luat în calcul, în tocmai pentru ca această petiție să rămână deschisă și uh, să se facă un efort la nivel național și comunitar pentru a uh, umple această lacună și a remedia acest deficit și ca autoritățile naționale, locale și regionale să fie informate referitor la gradul uh, de periculositate pe care reprezintă aceste centrale. On my list. Mulțumesc, erați ultima vorbitoare pe listă și vreau să vă atrag atenția asupra modului în care tratăm aceste petiții. Trebuie să le tratăm. E un scop pentru care le-am pus la un loc astăzi, ca să le tratăm tematic într-o abordare holistă. Și a spune, desigur că le menținem pe toate deschise, trimitem scrisori diverselor autorități regionale ca să subliniem că e ceva de mare îngrijorare pentru Comisia noastră din Parlamentul European. Să le atragem atenția asupra faptului că examinăm problemele. Apoi, trimitem toate petițiile la ITRE ca eventual să redacteze avize și la Indy spre informare, după cum a spus domnul Mandă. Și repet că problema pare să fie foarte limpede și anume că avem nevoie de mai multe fapte în legătură cu ce să facem. Deci vă rog să fiți atenți la 614, 621, 829, 1185 și 845. Toate acestea se referă la energie regenerabile și energie termală. Le trimitem în bloc la cele două comisii și diferența cu scrisorile este că se duc la diverse autorități regionale. Asta putem face. Și văd că sunt de acord colegii, deci așa vom proceda. Aș vrea să le mulțumesc autorilor petițiilor care s-au deplasat <clears throat> până aici, care au investit atât de mult timp și energie și pasiune și cunoștințe, desigur. Asta e de la sine înțeles. Le mulțumesc și celor de la Comisia Europeană pentru cooperarea de care au dat dovadă acum. Și acum trecem la punctul următor o prezentare a studiului Gestionarea deșeurilor în Europa, principalele probleme și cele mai bune practici. Avem aici ca expert domnul Neubauer, manager de proiect. Bun venit la comisie și vă dau cuvântul. Thank you very much to the chair and uh, Mulțumesc uh, pentru posibilitatea de a vă prezenta rezultatele studiului. Mă numesc Cristian Neuber de la Agenția de Mediu în Austria. Am făcut o evaluare privind petițiile legate de gestionarea deșeurilor. În următoarele 20 de minute vreau să vă prezint principalele concluzii ale studiului. So the content, uh, some key data on the study. Niște date cheie privind studiu. O să le parcurg rapid, spune vorbitor, cu o imagine succintă a rezultatelor, cum le-am uh, categorisit uh, petițiile, ce unități de gestionare a deșeurilor sunt acoperite, să vă dau niște informații prin legislația acoperită de autorii petițiilor și, pe scurt, ce petiții au fost analizate ca să aveți o imagine de ansamblu ce considerăm pentru analiză. Și foarte important și niște contribuții legate de cele mai bune practici introduse în unele cazuri în statele membre din Europa și, în fine, niște recomandări de abordare. O să parcurg niște diagrame. A fost un studiu comandat de Comisia pentru Petiții a Parlamentului European. S-a efectuat în agenția noastră. Cercetare de birou. Am folosit date disponibile din petiții. Și e important de menționat că toată munca depusă se bazează pe o evaluare anterioară făcută în 2011 când am evaluat 101 petiții. Anul trecut, în 2017, am examinat 10 petiții, toate legate de chestiunea gestionării deșeurilor. Care e imaginea generală? De fapt, nu se vede nimic pe ecran. Literele și cifrele sunt mult prea mici, după cum nu vedeți în acest moment. patru zone tematice acoperite de petiții. Prima coloană. Procedurile de obține permise în 2017. Zonele cu albastru. Zona cu roșu e din evaluarea din 2011. În total, 52 de petiții care se ocupă de procedurile de obține permise pentru unitățile de gestionare de deșeuri. A doua coloană se referă la exploatarea unităților existente. Tot ce se leagă de exploatarea unităților. 54 de petiții se referă la asta. Din numărul total de petiții 211. În plus, avem zona tematică de funcționare a sistemului de gestionare a deșeurilor, unde avem 28 de petiții care se ocupă de această problemă și ultima coloană se leagă de o nouă zonă tematică evaluată acum în 2017. Se leagă de gestionarea inadecvată a deșeurilor radioactive. Petițiile se ocupă de toate domeniile respective. Ce e cu adevărat nou? În 2017 am văzut că funcționarea unităților actuale, existente, e în centrul atenției petițiilor depuse. So, uh, I want to go to the next în diagrama următoare avem o imagine cu prilaci tipurile de unități acoperite de petiții. Vedem că rampele de pozitare a gunoaielor sunt de departe tipul uh, predominant uh, la care se referă petițiile. În 2011 am avut 58 de astfel de rampe de depozitare acoperite analize iar în 2017 avem patru astfel de spații de depozitare. Un alt domeniu important toate celelalte facilități de prelucrare, de stocare sau de prelucrare a deșeurilor. Avem trei petiții analizate în 2017. Nici o petiție din 2017 s-a ocupat de subiectul deșeurilor din producția industrială. Și un dosar nou la care m-am referit se leagă de gestionarea deșeurilor radioactive. Ce tipuri de deșeuri sunt avute în vedere? În special, deșeuri municipale, solide și alte deșeuri nepericuloase. O problemă majoră și în 2011 și în 2017 și, după cum am spus, un subiect nou. Două petiții se leagă de deșeurile radioactive. Deșeurile periculoase și toxice continuă să figureze printre primele principalele subiecte ale petiției. O imagine geografică, răspândirea geografică în Uniunea Europeană, vedem, e vorba mai mult de sud-estul Europei. S-au depus petiții care se referă la probleme legate de gestionarea deșeurilor și, de asemenea, în partea de sud-vest, dar și în partea centrală. Și în Franța sunt astfel de petiții trimise în Parlamentul European. Ce am făcut în plus? Am examinat ce elemente de legislație a deșeurilor e acoperită de petiții. Am făcut o evaluare legală. Ce articole din actele normative sunt vizate și le găsiți în studiu, ce articole, de fapt, sunt acoperite în special, sau în primul rând, directiva cadru privind deșeurile, articolul 4, de exemplu, articolul 11, articolul 4 se referă la ierarhia deșeurilor, 11 se referă la ținte de reciclare. Sunt uh, aduse în discuție adesea, de asemenea rampele de depozitare a deșeurilor sunt invocate și puteți găsi ce articole study. And Utah... Sunt aduse în discuție și cât de des. Un alt subiect, uh, deșeurile radioactive. Aici nu avem legislația privind deșeurile, ci e legislația legată de tratatul Euratom. Am evaluat aici patru regulamente de cea mai mare importanță. Regulamentul pentru gestionarea responsabilă și sigură a <clears throat> deșeurilor radioactive și uh, carburantului utilizat. Alte elemente specifice, unul e subiectul legat de depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, altul se referă la subiectul eliminării ilegale a deșeurilor radioactive și, desigur, în ce privește aceste două probleme și legislația relevantă privind tratatul Euroatom trebuie să fie avut în vedere. Încă o dată, principalele domenii acoperite de plângeri, principale zone tematice, procedura de emitere a permisului care e pusă în discuție, eventualul impact negativ al unităților actuale de gestionare a deșeurilor și a treia zonă tematică, deficiențe în sistemele de gestionare a deșeurilor în general. And the fourth one... Iar cu numărul 4, gestionarea deșeurilor radioactive. radioactive. Am încercat în aceste patru domenii să scoatem în evidență principalele lacune și să facem recomandări. Văd că e scris foarte mic, dar puteți vedea pe acest diapozitiv care sunt petițiile care au fost analizate în 2017, două din Italia, din regiunea Calabria, amândouă, două din Grecia, care vorbesc mai ales de uh, gropile de gunoi, două din Spania. E vorba de o instalație de tratare a deșeurilor, două din Franța, una din Ungaria și una din Slovacia. Noi am încercat să scotem în evidență care sunt domeniile acoperite de aceste petiții, să facem analiză și să scoatem în evidență care sunt principalele lacune și să facem recomandări. Principalul subiect, primul subiect, îmi cer scuze, principalele și posibilele lacune identificate. De pildă, o instalație nu funcționează conform autorizației primite. Actorii vizați, nu suficient de implicați, studiul de mediu făcut e insuficient sau informații incomplete furnizate de autorități părților interesate sau afectate. Recomandările sunt destul de generale. Prima recomandare se referă la îmbunătățirea comunicării între autorități și între operatori și toate părțile afectate sau interesate. În continuare, introducerea unui control de calitate și un sistem de verificare a studiilor de impact de mediu. În al treilea rând, furnizarea unei capacități administrative adecvate pentru toate autoritățile locale, regionale și naționale pentru procedura de autorizare și, în continuare, elaborarea unor standarde de mediu. Acum, în ceea ce privește cele mai bune practici, firește, există deja numeroase proceduri stabilite și norme la nivel european. Noi, în studiu, doream să dăm câteva exemple de bune practici unde aceste lacune au fost uh, deja remediate și unde instrumente deja existente pot fi utile. În ceea ce privește studiul de impact, firește, există grupuri de experți la nivel uh, european și există un schimb uh, de informații. Există un studiu în acest sens care poate fi folosit drept uh, un îndrumător, drept un compendiu cu soluții posibile pe viitor. Există firește și rapoarte naționale de punere în aplicare, unde putem găsi informații referitor la ce s-ar putea îmbunătăți în statele membre. Firește și Institutul European de Standardizare, care este răspunzător de emiterea standardelor, este foarte important pentru că standardele oferă o îndrumare dacă ne gândim de pildă la ce distanță trebuie să se afle această instalație de cea mai apropiată gospodărie, când există anumite criterii clare pot reprezenta o indicație și pentru autoritatea care emite autorizația. În continuare, acel al doilea domeniu, principalele lacune identificate au fost, de pildă, riscuri de sănătate și de mediu din cauza funcționării neadecvate a instalației, un control și uh, un control neadecvat și proceduri neadecvate de monitorizare în ceea ce privește funcționarea adaptare tehnică insuficientă a uh, instalațiilor existente. Știu că vorbim că aceste instalații trebuie să se adapteze la, mai, uh, la standarde mai bune și anumiți petiționari au afirmat că nu s-a făcut în mod corespunzător această adaptare. În continuare, funcționarea ilegală a anumitor instalații. Recomandările sunt destul de generale, încă o dată și scoase în evidență în studiu furnizarea capacității administrative necesare pentru autoritățile naționale, regionale și locale care emit autorizația de funcționare și monitorizează măsurarea permanentă a emisiilor și a parametrilor de funcționare pentru a preveni funcționarea incorrectă a unei uh, instalații și pentru a limita impactul de mediu. În plus, uh, comunicarea publică a rezultatelor măsurătorilor făcute, implicarea publicului așadar în funcționarea instalației, Și ultima recomandare, dar nu cea din urmă, efectuarea unor inspecții la fața locului a instalațiilor de tratare a deșeurilor este deosebit de important pentru ca trebuie să ne asigurăm că autoritățile au capacitatea de a uh, efectua inspecții în toate instalațiile. Cele mai bune practici în ceea ce privește acest al doilea domeniu există firește instituții europene care abordează acest subiect și rețeaua lor funcționează foarte bine, autorități care desfășoară inspecții comune, inițiative comune la frontieră, de pildă, deosebit de important în continuare la uh, Centrul Comun de Cercetare există, de asemenea, un drumare în ceea ce privește inspecțiile. Apoi, cele mai bune tehnice existente. Cred că pe 12 aprilie se va finaliza Articolul, Comisia articolului 75 se va reuni și va vota asupra documentului privind cele mai bune tehnici uh, existente pentru sectorul uh, pentru tratarea deșeurilor. Acolo putem găsi exemple de bune practici. În plus, uh, acestea sunt prezentate, aceste bune practici și la nivel european. Există un proiect final al Centrului Comun de Cercetare din Sevilla, unde putem găsi exemple de bune practici pentru companii care pot îmbunătăți situația și pentru centrele existente. Cel de-al treilea subiect se referă la sistemul general de gestionare a deșeurilor și aici putem identifica lacune în ceea ce privește capacitatea de recuperare cetățenii se opun cu fermitate anumitor uh, instalații de acest gen în uh, vecinătatea lor, uh, nu vor să fie în, în uh, spatele casei, de pildă. În continuare, uh, expedierea și aruncarea ilegală a deșeurilor se produce adesea uh, pentru că nu se gestionează în mod corespunzător la nivel local deșeurile. Am să accelerez un pic, un minut poate, am să trec peste aceste recomandări care merg practic pe aceeași făgaș unde puteți găsi bune practici în acest, sens, în acest sens. Am amintit deja rețeaua unde puteți găsi bune practici și unde puteți găsi rezultate bune ale unor activități cum, uh, realizate în mod partajat de autorități naționale. Doream să comunic că și la nivel european există anumite platforme unde autoritățile pot face schimb de informații, de pildă autoritățile de poliție pot uh, face schimb de anumite cazuri, infracțiuni pe care le urmăresc. Există deja pagini pe internet pe care le pot accesa. Final, în cele din urmă am făcut această analiză, o analiză destul de uh, grosomodo a 10 petiții din 2017, bazată însă pe descoperiri din 2011. Cred că e bine să aveți totuși o perspectivă de ansamblu pe care o puteți găsi în studiul nostru, care cred că, de asemenea, o stau la dispoziție astăzi aici. Mulțumesc! Vă este absolut pertinent să primim această informație acum, înainte de a intra în petițiile elene referitoare la gestionarea deșeurilor. Este adevărată problemă pentru cetățeni și eu, domnule Noibauer, doresc să vă mulțumesc că ați fost concis și că ați scos în evidență care sunt problemele. După cum îți spuneați, cercetările anterioare realizate în 2011 au fost acum actualizate. Aveți acest studiu privind gestionarea deșeurilor în Europa și recomand lectura acestuia. Le recomand mai ales autorităților elene să pună mâna pe acest studiu. Avem aici o serie de deputați ale care reprezintă mai multe grupuri politice, vă rog, trimiteți acest studiu autorităților din țara dumneavoastră. Este un document deosebit de util care vă poate fi de mare folos în lunile care urmează. Acum, înainte de a trece la următoarele petiții, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Diaz del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Jorge Diaz de la DigiMediu Vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Pot uh, comenta doar partea referitoare la gestionarea deșeurilor, exceptând uh, gestionarea deșeurilor radioactive, pentru că acesta nu face obiectul uh, directivei privind gestionarea deșeurilor, ci face obiectul tratatului Euratom. Când uh, am aruncat o privire pe diapozitivul numărul 7, interesant, uh, acea hartă care arăta de unde proveneau petițiile din 2011, nu am fost surprins să văd că existau uh, acumulări în Irlanda, Italia și Grecia. În toate cele trei situații, Comisia a luat uh, măsuri uh, juridice și a trimis cazurile de încălcare la Curtea de Justiție din Luxemburg. Aceasta s-a pronunțat în decizii, considerând că cele trei state membre au fost răspunzătoare de practici necorespunzătoare de gestionarea deșeurilor care au dus la încălcarea legislației europene. Din păcate, Italia și Grecia plătesc amenzi usturătoare pentru gropile de gunoi existente pe teritoriul lor, iar Grecia a pierdut um, cazul referitor la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase. Pot să vă spun așadar că nu puteți da vina pe autoritățile europene că nu au intervenit. Am făcut ce ne-a stat în putință. Am luat notă de asemenea de lacunele posibile și la recomandările pe care le-ați uh, făcut, pe care am să le trimit uh, colegilor de resort de la DigiMediu. Doresc doar să vă mai spun că în decembrie 2015 Comisia, prin planul economiei circulare adoptat, a făcut un pas înainte în ceea ce privește gestionarea deșeurilor atât în Uniunea Europeană cât și în acele state membre cu rezultate de lăsătoare. A venit vremea așadar unor uh, noi uh, soluții. Mm, a trecut de mult vremea unor soluții ineficiente precum uh, centrele de ardere a deșeurilor sau grupele de gunoi. Ne-am stabilit ca până în 2030 să uh, eliminăm gropile de gunoi care trebuie să fie reduse până în 2000, ca, cu 10% și ne-am propus ca Uniunea Europeană să devină o societate a reciclării grație adoptării unor obiective ambițioase de reciclare. Până atunci, însă, trebuie să abordăm două lacune. În primul rând, vidul juridic în ceea ce privește practicile uh, din statele membre și lipsa de investiție. Avem o strategie pentru fiecare obiectiv și o nouă strategie de finanțare pentru anii care vin. Prin urmare, înainte ca Comisia să ia măsuri uh, brutale, de pildă să aducă statele membre în fața instanței, înainte Comisia încearcă să le pună la dispoziție statelor membre sprijin tehnic necesar. Trebuie înainte să stabilim o valoare de referință făcută de două ori pe an prin revizuirea de mediu. În al doilea rând, organizăm de asemenea seminarii cu statele membre care întâmpină probleme în uh, respectarea obiectivelor fixate în legislația de mediu a UE. Oferim de asemenea seminarii prin intermediul căreia bunele practici se exportă dintr-un stat în altul întâmplător am avut un uh, incident, ofițeri din uh, Irlanda, sau am avut un exemplu în acest sens, din uh, autorități din Irlanda s-au deplasat în România pentru a le povesti românilor despre cum gestionează ei deșeurile. Pe ansamblu facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că statele membre o iau pe drumul cel bun. And there is dacă autoritățile competente nu acționează, din păcate, Comisia trebuie să înceapă o procedură de încălcare, deci să fie fermă în cazul în care sunt slăbiciuni sistemice și subliniez acest adjectiv sistemic, pentru că bineînțeles că nu putem să analizăm toate cazurile care ne sunt semnalate, din păcate. Bun, vreau să spun că atunci Comisia acționează, într-adevăr, în cazurile sistemice, dar până la urmă statele membre sunt cele care sunt răspunsătoare la urma urmei de transpunerea și bunerea implementare a legislației UE în materie de deșeuri. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult că cooperăm aici foarte bine, pentru că, uitați, veniți și vă investiți și o veți face și în viitor și vă asigurați că aceste directive sunt implementate peste tot în Europa, ceea ce nu este cazul astăzi, așa cum o vedea și mai încolo. Dragi colegi, vă rog să aveți intervenții scurte ca să putem să dăm cuvântul petiționarilor. Doamna Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să-i comunic autorului raportului că acest studiu dă dovadă de anumite lacune când vine vorba de regiunea Galicia pentru că există o petiție care încă nu a fost discutată de această comună, de această comisie, e vorba de planul uh, gestionării deșeurilor solide, plan adoptat de regiunea Galicia și doream să vă ofer informații în acest sens, profitând de prezența comisiei, pentru că să țineți cont de prezent, pre, de petiția prezentată în 2014 de platforma din uh, Galicia alcătuită de altfel din 35 de asociații. Petiția spunea foarte clar, să ars gunoi nu era modelul de urmat, trebuie să căutăm uh, un model care să emită zero, să genereze zero deșeuri, așa cum de altfel uh, pledează și Comisia Europeană. Nu cred că am uh, analizat suficient valorificarea deșeurilor. Ce s-a întâmplat la mine în regiune din 2010, s-a încurajat arderea gunoaielor în loc să se încurajeze reducerea acestor. Nu s-a promovat reutilizarea, reciclarea și uh, compostarea. Vă atrag atenția asupra faptului că e vorba de un plan de gestiune ineficient, poluant, care promovează transportarea deșeurilor la peste 100 de kilometri, este un model deosebit de poluant care generează dioxid de carbon și care nu îndeplinește obiectivele planului pentru tratarea deșeurilor. Firește, autorul raportului nu e răspunzător să nu îi revine lui răspunderea de a obține această informație. Însă, având în vedere că s-a înaintat această petiție și sperăm ca ea să fie abordată cât mai repede, pentru că a fost înaintată deja de patru ani. Doream să profit de ocazie, fiindcă tot discutăm de acest punct. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Miranda, deci nu aici, și la nivelul coordonatorilor vă rog să vă adresați și prin intermediul coordonatorilor să duceți această muncă de lămurire. Mulțumesc, mulțumesc doamna Ferrara. Mulțumesc, doamnă președinte. multe petiții din studiul prezentat vizează Calabria, regiunea mea, care înseamnă urgențe sanitare și de mediu, care durează de ani de zile. Este foarte clar că, în urma unor astfel de petiții, Italia a fost și condamnată în fața Curții de Justiție Europene, pentru că au fost niște deversări ilegale de deșeuri acolo. S-au plătit de către Italia peste 700 de milioane uh, de amendă și s-au uh, propus niște măsuri uh, de redresare. Între timp însă gropile de gunoi um, la cer deschis s-au înmulțit și poluează în continuare regiunea. Ar trebui ca să existe o procedură de infracțiune împotriva acestei situații și să se aplice amenzi și să se redreseze situația din punct de vedere legislativ. E vorba de un teritoriu care pur și simplu este pur și simplu uh, degradat din punct de vedere al calității apei, al solurilor, din punct de vedere al sănătății populației și al situației generale. Cât privește studiul referitor la exploatarea deșeurilor de acum câțiva ani, acesta prezintă multe lacune. El nu vorbește despre informarea cetățenilor, despre valorificarea deșeurilor, așa cum spune legea europeană. Se prevede uh, recuperarea energetică și, de asemenea, se preconizează, de pildă, arderea combustibilor fosili secundari. Trebuie să existe, bineînțeles, uh, Um, acoperite niște lacune legislative între nivelul regional și local. Există uh, divergențe și conflicte între aceste niveluri. În anumite zone, agricultura de excelență se vecinează cu zone foarte poluate. Uh, multă lume nu, are, nu dorește să discute uh, cu oamenii politici la nivel local și regional. Există multe uh, reticențe. reticențe. Și există și firme care uh, aruncă și la cer deschis anumite, anumite deșeuri, altele însă care și-au propus să aibă o politică de zero deșeuri. Deci situația este foarte contrastată. Profit de prezența Comisiei Europene ca să o solicit și să-i spun că trebuie să continue să monitorizeze aplicarea directivei privind deșeurile și în regiunea, um, în regiunea Calabria. Calabria. Iar uh, eu sunt responsabilă și raportor pentru un uh, raport care se referă la starea mediului înconjurător și profit de asta pentru a menționa că e nevoie în continuare uh, de a informa cetățenii cum că există principii cum ar fi poluatorul plătește, care trebuie să fie aplicate. De asemenea, propunem instituirea unui fond european care să <clears throat> ajute în cazurile de e, poluare industrială majore. Apoi, încă ceva legat tot de Calabria. Comisia Europeană nu ține cont de Comisia Parlamentară de Anchetă în ceea ce privește gestionarea ilicită și ilegală a deșeurilor poluante. S-au primit o serie întreagă de documente de la serviciile secrete italiene care arată că foarte multe persoane sunt implicate în trafic, trafic transfrontalier cu deșeuri poluante și uh, radioactive, unii dintre aceștia făcând parte și din criminalitatea organizată. Nu e vorba numai de Italia, ci și de alte state care au fost implicate în acest scandal. Cel mai cunoscut este cel al, de la Giola Rosso uh, din anii 90. În sfârșit, aș dori ca Comisia Europeană să se activeze, să se implice, pentru că cetățenii trimit uh, scrisori uh, sunt uh, din Calabria și nu numai. Ei își doresc o monitorizare a situației, a solurilor și a situației de poluare a mărilor, pentru că sunt uh, în joc o serie de uh, locuri unde poluarea continuă, pentru că în joc este sănătatea prezentă și viitoare a populației noastre. Mulțumesc foarte mult! Haideți acum să ne concentrăm pe acest studiu și pe actualizarea sa, subiectul nostru, și mai târziu vom putea să discutăm despre diferitele petiții. Dacă continuăm așa și monopolizați microfonul, s-ar putea să scăpăm uh, de sub control această după masă. Domnule Marias, vă rog, da, poate vreți să puneți ceasul ca să știu și eu cât uh, pot să vorbesc. Da, e vorba de un studiu foarte interesant. El este legat de gestionarea deșeurilor în Europa și este foarte clar că va trebui să analizăm cu atenție acest document. Eu, noi, toate autoritățile competente mai ales și mi-ar place să înțelegem ce se poate face în acest domeniu există o serie întreagă de petiții care denunță niște situații, niște abuzuri, nerespectarea dreptului comunitar. Ce se întâmplă în aceste condiții? Ar trebui să existe o reacție de la Comisia Executivă, dar această reacție trebuie să intervină imediat, având în vedere condițiile de mediu, pentru că deseori autoritățile naționale vă pun cumva în fața faptului împlinit pentru că dacă reacționați prea târziu, uh, groapa respectivă, rampa respectivă funcționează de ceva vreme și ce se întâmplă? Procedura, chiar și dacă ajunge în fața curții, este tărăgănată uh, și iar se ajunge în fața curții de justiție și iar se aplică amenzi și alte uh, sancțiuni, dar în timpul acestor lungi proceduri și de-a lungul anilor, această rampă de gunoi continuă să existe, sănătatea va fi uh, pusă în pericol și așa mai departe. Și nu obținem efectele scontate cu acțiunile noastre și de aceea mi-ar place să stăm și să ne gândim cum ar putea ca Comisia Executivă să aibă niște competențe, să aibă niște propuneri care să ducă la terminarea cu aceste lucruri, cu aceste fapte. Pentru că dacă o rampă de gunoi nu este Uh, închisă decât după șase sau șapte ani de funcționare, asta este foarte dăunător pentru sănătatea populației noastre și atunci trebuie acționat imediat. Comisia trebuie să-și pună întrebarea cum să acționeze foarte repede, cu repeziciune și cred că se pot face lucruri în acest sens. În primul rând, trebuie să existe o procedură, să zic, uh, extraordinară sau de urgență atunci când uh, se resimte nevoia, adică în aceste condiții. Să putem să solicităm ca o petiție să fie analizată foarte rapid, după 2, 3, 4 luni după ce a fost depusă. Este ceva ce am reușit să punem pe picioare și apoi încă o hotărâre importantă legătură cu Italia. Autoritățile noastre, comisia noastră a cerut autorităților naționale și locale din acel caz să nu mai uh, facă nimic în legătură cu uh, lacul acela din Italia. Și aici am înregistrat o victorie. Am reușit cumva să punem capăt unor uh, practici dăunătoare, poluante ale autorităților locale. Iar asta trebuie cumva contabilizate, trebuie să avem o acțiune de tip preventiv, să prevenim decât să vindecăm. Pentru că, încă o dată, e vorba de nerespectarea dreptului european. Trebuie să ne concentrăm pe mijloacele de acțiune la dispoziția noastră. Domnul Hundis, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut ocazia, ca și dumneavoastră, să văd acest studiu prezentat. Eu venisem aici inițial uh, pentru petițiile din Grecia, dar mi s-a părut interesant ce a spus după aceea reprezentantul Comisiei, pentru că el arăta cu degetul principalele state vizate în multe dintre aceste uh, acțiuni. Vreau să vă spun că am avut privilegiul de a face parte din Comisia PETI și în trecut. Și de asemenea, pot să spun că am fost mândru să fiu și ministru al uh, țării mele, ministru de afacer, al afacerilor externe în țara mea la un moment dat. Și astfel uh, cunosc cumva ce înseamnă procedurile de uh, încălcare. Și bineînțeles că se pot face multe când apar astfel de cazuri. Eu cred că un astfel de studiu nu poate să depășească un anumit nivel uh, de compilare al statisticilor pe care le cunoaștem deja, și anume că există probleme cu deșeurile bine cunoscute în Italia, în Grecia și în Spania, bine, pentru o anumită perioadă de timp determinată. Și iată de ce am și avut o delegație la fața locului și de aceea și, am, și acest studiu de față. Însă, la acest, în acest nu se poate răspunde totuși la o întrebare. De ce în aceste țări există infracțiuni și încălcări ale legislației europene? Înainte să vorbea despre cultură, despre tradiții, despre mentalități. Apoi ne-am dat seama că nu este vorba despre asta. Despre ce e vorba, în schimb? E bine, despre despre un fenomen de tip mafiot, de o gestiune mafiotă a resurselor comune în slujba unor interese private. Și, de asemenea, există și oarește inerție care face că Comisia nu știe să prevină toate aceste pierderi și probleme de ce spun asta și unde vreau să ajung? Deseori, când are loc o evaluare de impact sau de studiu de mediu, la uh, anumite situri de deșeuri, nu se ia în calcul ă, legislația în vigoare. Chiar dacă nu a avut loc transpunerea, ar trebui să se poată spune aceasta este legea europeană, asta trebuie să spuneți. Bun, asta vreau să vă spun, discuția este foarte interesantă și ea merită să fie continuată. Doamne președinte, vă rog frumos, să avem petiționari care așteaptă uh, și uh, ca să conchid, uh, bunele practici au fost menționate de către domnul Neubauer și, într-adevăr, Comisia a spus și ea că acționează atunci când sunt uh, încălcări sistematice, uh, probleme sistematice și uh, la un moment dat se declanșează și procedura de încălcare. Vă rog frumos să citiți cu atenție acest studiu, chiar dacă anumite țări nu, par să fie de, nu pare să fie deloc afectate Uh, și chiar și în aceste condiții, așa cum a spus domnul Huntis, poate că ar putea să ne inspirăm din exemplul acestor țări. Cum reușesc ele să nu aibă probleme? În sfârșit, în orice caz, uh, cred că este o contribuție utilă și în atenția autorităților uh, locale, regionale, care să se inspire din aceste practici. Bun, domnule Neubauer, vreau să vă mulțumesc din nou și ne vom mai vedea. În curând. La petiția 212, în ceea ce privește uh, rampa de gunoi de la Carbunaris, avem, uh, îl avem pe domnul Papadomoulos, care este petiționar și îi dau cuvântul. Câteva minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați membrii ai Comisiei PETI. Ei bine, au trecut 10 ani din momentul în care noi v-am prezentat o petiție legată de această groapă de gunoi de la Carvunari. Acum nu v-am adus nici uh, poze, nici PowerPoint, uh, nici alte uh, materiale, pentru că la vremea aceea și filmele noastre, filmulețele noastre și pozele noastre au fost puse sub temul întrebării de către comisie Ehm, vă rog să mă ascultați eh, până la sfârșit eh, de, asta data. În ce privește acest proiect de, de rampă de gunoi? E bine, acesta nu a intrat în funcțiune din două motive. În primul rând, pentru că a existat o rezistență foarte puternică a populației locale față de acest proiect. Nu e numai uh, sindromul NIMBY, ca să nu fie la mine în curte, dar Dincolo de asta, aceste, acești oameni au fost reprimați foarte violent. Dar mai mult decât atât este o chestiune de morală și de conștiință proprie. Nici un om politic, uh, președinte de regiune, primar, consilier, nu poate să aibă conștiința împăcată când lansează un proiect atât de uh, ucigaș. Și totuși, există o serie de încercări și de mișcări poate mai subterane care sunt legate poate și de faptul că se apropie sezonul turistic. Cât privește groapă de la Lechimi, aș dori să mă scuzați pentru că eu m-am înșelat în calculele pe care le-am uh, făcut acum 10 ani atunci când, de fapt, am subestimat un factor care este foarte important. Despre ce este vorba? Practic, astăzi această groapă de gunoi a devenit un munte de deșeuri Uh, și, dar ni se spune că, pe de altă parte, uh, de aici nu curg decât uh, pâriașe cristaline. În fine, mai există o problemă cu partea de reciclare și valorificare din comuna din apropiere. Vreau să spun că s-au depășit toate așteptările noastre când vine vorba de rata de reciclare. Nu 10, nu 20%, nu 40%, ci 120% recic materiale reciclate. E ceva extraordinar, ceva virtual. Cred că dacă te gândești la ceva, se reciclează singur automat. Cum am reușit noi oare această performanță extraordinară? Ei bine, foarte rapid pot să vă spun Hocus Pocus și este un miracol care a fost confirmat uh, de mai multe ori de organul cel mai competent, adică Direcția Generală a Mediului de la Comisia Europeană. Așadar, când vine vorba de centrala aceasta de la Carvunari, îmi pare rău că n-am prevăzut cât de miraculoase, miraculoase urmau să fie intervențiile autoritățile Um, locale. La fel ca și pentru lefchimii, eu sper că o să trăim uh, suficient ca să vedem și în epir că se concretizează niște miracole. Domnul Cudeniotis de la comisia are cuvântul. Madame la Mulțumesc, doamna președinte. O să vă răspund în legătură cu ce se aproape de gunoaiele carbonării. Pe scurt, o să mă concentrez pe două puncte. Primul, legat de funcționarea acelei rampe de depozitare. Petiția, după cum știți, s-a deschis în 2008, deci a trecut destul de mult timp. Din cauza proastei funcționare a rampei, Comisia a întreprins acțiuni. Din păcate, a trebuit să recurgă la procedura de infracțiune și, după cum am informat în ultima comunicare către Comisia dumneavoastră în 2015, se părea că pe baza numeroaselor inspecții făcute de autoritățile regionale, funcționarea problematică s-ar fi soluționat și că funcționarea era acceptabilă, dacă nu chiar și mai bună. În această bază, în 2015, am închis procedura de infracțiune. În prezent, nu știu dacă pot spune că mă bucur sau nu, de citesc noua scrisoare adresată Comisiei noastre de, pe 15 martie de către regiunea EPIR, care confirmă că din 2013 până în 2018 <clears throat> rampa continuă să funcționeze în mod adecvat. Din păcate, Comisia nu are putere proprie de inspecție. Nu poate decât să accepte acest verdict. Al doilea aspect la care vreau să mă refer. Ce vom face după ce? Nu o să mă alungesc cu vorba, pentru că un coleg a aborda problema. E desigur obiectivul pentru 2030 de a reduce drastic aceste rampe de depozitare a deșeurilor. Dar până în prezent nu au fost interzise de legislația europeană și aceste rampe de depozitare. Desigur, e cea mai proastă opțiune în ierarhia gunoaielor în Europa, dar nu sunt interzise. Deci rampa funcționează în mod corect. Și o notă că în același mesaj autoritățile regionale afirmă că pentru a îmbunătăți situația de a merge spre o mai bună calitate, noul plan regional din EPIR prevede crearea unei unități de prelucrare și doar rezidurile acestor deșeuri prelucrate vor mai merge la carbonare. Deci rampa de la carbonare se va modifica oarecum nu se meargă direct gunoaiele, ci numai rezidurile inerte de gunoi. Nu e, desigur, soluția ideală, dar e o soluție pe care nu putem decât să o acceptăm, pentru că nu interesă de legislația comunită. Și după cum a spus colegul, <clears throat> încercăm prin diverse organe și proceduri să ajutăm statele membre, inclusiv Grecia, care are multe dificultăți în gestionarea deșeurilor pentru a îmbunătăți continuu gestiunea deșeurilor în toate rampele depozitare, cu speranța că în curând vor aparține trecutului. Thank you very much. Mulțumim. Acum, cineva de la reprezentanța permanentă a Greciei, domnul Manzaris. At the very back of the room, please. Chiar în partea din spate, a Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, doamnă președinte. Βρίσκομαι εδώ από την μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. marea plăcere de a reprezenta Ministerul Mediului și Energiei din Grecia și aș vrea să adaug câteva informații legate de gestionarea deșeurilor și în special aceste rampe despre care vorba în petiția de astăzi. După cum ne-a spus Digi Mediu, o să mă refer la cele elemente tehnice. Sunt date tehnice pe care le pot uh, da ulterior și secretariatului dumneavoastră, dacă doriți. Președinta, v-am fi recunoscători pentru orice fel de informații să ne furnizați. Mulțumesc. Now I open the floor to colleagues uh, and Mrs. Acum uh, colegii și începem cu doamna Cuneva. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε. Τελείωσε η... Domnul de la reprezentanța Greciei. Păi îmi pare rău. N-am uh, apucat să spun ce doream să spun. Eu așa aveam impresia, spune președinte. Adică vreți să ne mai spuneți altceva? You, you, I thought you said you... Am spus că am avut impresia că o să ne dați informații în scris, ceea ce am apreciat foarte mult. Dați-mi voie să vă spun ce am în fața mea și să referă la conținutul planurilor regionale de gestionare a deșeurilor legate de Epirus și Atica. Dacă vi se pare de interes, pot să vi le citesc chiar fiind în probleme groaznice cu timpul, spune președinta, mai bine ni le dați în scris și le distribuim colegilor ulterior. Bun, vă mulțumesc. Cuneva. Și acum, în fine, doamna Cuneva are cuvântul. Aș fi preferat să iau cuvântul ultima sau ce au de spus colegii mai întâi. Logosinia, senea Maria. Atunci, domnul Marias. Doamna președinte, Totuși, e vorba de Ministerul de Resort Elen, despre problemele despre care vorbim. E Ministerul Mediului și E vorba de o problemă importantă care privește pe mulți oameni. Aceste rampe de gunoi de la Filii și toată capitala. M-aș fi așteptat totuși să vină cineva de la Ministerul din Grecia să ne spună ce se va întâmpla. Sunt lucruri care se pot rezolva, sunt lucruri care nu se pot rezolva instantaneu, dar măcar să ne dea răspunsuri despre ce se întâmplă. Apoi, de la regiune nu e nimeni. E cineva de la autoritatea competentă? Nu. Deci sunt mari lacune aici în ce privește reprezentarea autorităților administrative competente pentru a gestiona aceste probleme. Apoi, proiectul FCHIMI e deja învechit și ajung la ce spuneam puțin mai devreme în legătură cu modul în care acționăm. Să nu uitați că e o represiune feroce împotriva locuitorilor, a populației locale, ca să împiedice să se opună acestui proiect de depozitare a deșeurilor la Levchimie. A fost decesul Mariei Coloris, care a decedat după loviturile pe care le-a suferit de la poliția anti volta Mă întreb ce se va întâmpla la vară. Aș vrea ca măcar autoritățile să ne spună ce se va întâmpla la vară. o să facă discret tot ce trebuie ca să funcționeze depozitul, să spună, păi vin turiștii, trebuie să funcționeze rapa de depozite. Aș vrea ca șeful regiunii Leftames să demonstreze că e serios când e vorba de aeroporturi. Aș vrea ca cineva de la regiune să fie reprezentat aici. Comisia ne spune noi nu mergem la fața locului să verificăm uh, situația sau informația. Păi și atunci cum vrem să lucrăm? Ce e adevărat? Ce ne spune petentul? Ce ne spune regiunea EPIR? Ce e adevărat? Regiunea EPIR nici măcar nu e reprezentată aici. Știu că sunt și alte probleme, dosarul FETA, în care președintele regiunii a făcut o treabă bună. Păi comisia ne spune, nu, nu mergem să verificăm. Și atunci noi ce putem face? pe cine să auzim, pe cine să credem. Repet, Comisia ne spune că nu are mijloace ca să verifice cât de întemeiate sunt diversele afirmații. Eu nu prea înțeleg cum putem noi să muncim în aceste condiții. Și regret absența reprezentanților guvernului Elen, care ne lasă aici în sub propriu. Pe ar trebui să-i cerem celor de la comisie să verifice informațiile legate de al doilea dosar și să le spunem autorităților competente din Grecia că rampa de la Lefchimin nu trebuie niciun caz să funcționeze. Asta trebuie să decidem, doamnă președinte. Bun, domnule Marie. Acum domnul Cundis. Aime domoși? Pe scurt, cunosc dosarul de Aliev Chimii și Carbonari. În 2013, în septembrie, am fost acolo cu Comisia pentru Petiție, deci am putut să-mi fac o părere uh, cu ochii mei cum stau lucrurile. Afirmațiile petentului sunt întemeiate, lefchimie nu va funcționa, e clar, dar sub presiunea verii s-ar putea să se pună în funcțiune lefchimii pe șest, pe ascuns, în legătură cu carbonarii. Cred că modul în care s-a procedat n-a fost bun propun să se mențină deschisă petiția, să se ceară informații suplimentare a autorităților competente pentru a le cere în special responsabilor de la unitatea de prelucrare a deșeurilor să precizeze mai clar ce poziție au. Deci trebuie să cerem informații suplimentare atât guvernului elen cât și autorităților regionale ca să clarificăm situația. Mulțumesc, spune președinte. Următoarea intervenție, doamna Sacorava. Colegii mei, în în amănunte, nu o să repet ce au spus, dar o să spun că nu dispunem de elementele necesare ca să ne pronunțăm. Ar trebui ca reprezentanții comisiei să meargă pe teren și noi să menținem deschisă petiția. Bun, spune președinta. Doamna Cuneva, acum uh, puteți avea ultimul cuvânt, după cum doreați. Mulțumesc. La rândul meu. Aș spune că sunt de acord cu ce au spus colegii. Fi foarte bine să reușim să mai discutăm înainte de venirea verii cu organizațiile și cu autoritățile competente, în special cu cele regionale din regiunile vizate de petiții. Mulțumesc! sunteți pregătit, domnule Papadopoulos, să mai luați cuvântul un minut să contribuiți la ceea ce s-a spus? Intervențiile deputaților din Grecia mi-au plăcut, m-au liniștit și vă spune că ne așteptăm. La asta am și prevăzut. Comisia Europeană ne spunea, păi așteptați ca instalațiile să funcționeze și vom vedea după aceea, în timp ce noi noi ne-am dus acolo cu profesori universitari înainte ca proiectul să fie realizat. Comisia Europeană nu ne-a sprijinit niciodată. Deci pot să spun că principiul precauției nu exista decât în preambulul directivei și nu și în corpul directivei. Trebuie să vă spun că toți uh, locuitorii sunt scandalizați de atitudinea Comisiei Europene la carbunai. E acum un munte de gunoaie care se extinde. Prima zonă avea o durată de viață limitată, iar acum se deschide chiar un al doilea munte de gunoi. Mulțumesc, spune președinte. După cum știți, am primit tot felul de scrisori de la autoritățile din Epiros, săptămâna trecută și ce ne spun acolo, că nu există probleme recente raportate în funcționarea rampei de gunoi ca urmare a măsurilor adoptate. Iar ieri, regiunea insulelor din Ionia ne-a trimis o scrisoare în ce privește construirea și funcționarea rampei de depozitare din Lefchimi. După cum știți, această comisie Înainte să ajung eu președinte, în mandatul trecut, 2013, s-au dus într-o vizită de stabilire a faptelor la Carbonari și în Corfu au studiat problema la fața locului, au făcut niște recomandări și aș vrea să mă adresez Comisiei Europene să examineze situația actuală în lumina celor mai recente informații furnizate, dacă s-ar putea așa cum au spus colegii, ținem petiția deschisă. Secretariatul rămâne în cooperare strânsă cu dumneavoastră și o să examinăm ce s-a făcut recent și ce nu s-a făcut deloc, ca să vedem cum să procedăm. Cred că avem nevoie de acele informații de la Comisia Europeană în scris actualizarea cea mai recentă și sunt uh, uimită că nimeni nu s-a referit evaluarea de impact de mediu și la Convenția de la Arhus, pentru că sunt oameni care trăiesc aici, chiar lângă rampele de gunoi și am impresia că nu s a implicat adecvat în procedură. Consultarea publică ar trebui să aibă loc, oamenii să fie pe deplin informați, să fie întrebați ce doresc și, prin urmare, cred că ce trebuie să facem noi în numele Comisiei, să trimitem scrisori și autorităților, să subliniem că nu e ceva ce să se facă în secret. Cetățenii trebuie pe deplin informați și aceasta e calea de urmat pe viitor. Desigur că trebuie să ne referim și aș vrea să dăm și studiul cel mai recent despre care am auzit astăzi să-l trimitem autorităților regionale, să le spunem că ar fi mai bine să-l uh, citească și să-l respecte. Facem așa? Cred că ar fi soluția bună de urmat. Ca măcar să facem ceva și să sperăm că în fine o să ia și ei notă de contribuția noastră când o să se ocupe de asta. Bun procedăm așa și atunci trecem la petiția următoare. 1653. numele a 360 de locuitori începește regulă în gestionarea rampei de păzirea gunoi, tot din Epiros, Grecia, în zona Ioanina. Mr. Preda, you wanted to take the floor. Domnul Preda, doriți să interveniți înainte de a trece la petiția următoare? Ok, later. Mai târziu? Bun, o să vă ascultăm și pe domnul. Nu? Intervenție. E același vorbitor și cam aceeași problemă. Să rugăm pe domnul Papadopoulos să fie foarte succint, să ne dea informațiile cele mai la zi de care dispunem. N-am nimic de adăugat, așa am spus înainte. E același lucru ca la carbonarii cu rampa care funcționează. N-am nimic de adăugat. Mulțumesc, domnule minunat. Să trecem atunci la reprezentanții comisiei să vedem dacă au ceva concret de raport. Doamna Canelopulo. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doream uh, să vă spun că este o instalație care s-a bucurat de finanțarea în cadrul programului operativ din 2007 și, din câte ne-au spus autoritățile elene, funcționează și din documentele pe care le-am primit în martie 2006, 2016, îmi ce scuze, și conform datelor pe care le-am primit de la regiunea EPIR, uh, deja le-am trimis toate datele, nu există nicio noutate în dosar. Regiunea EPIR a creat o echipă tehnică care să analizeze nivelul de poluare care s-a produs la uh, acest, la această groapă de depozitare a deșeurilor. Comisia, a, din câte am înțeles, a, a fost informată că s-au luat măsuri de reparare și, din câte am înțeles, iarăși acel centru de depozitare a deșeurilor funcționează respectând criteriile. De altfel, verificarea respectării acestor criterii ține de răspunderea statelor membre. Comisia poate lua în calcul posibilitatea de a interveni doar dacă se constată o încălcare a legislației europene. În cazul din față, această groapă de gunoi funcționează în mod corespunzător. Mulțumesc. Uh, propun să facem, să procedăm în tocmai ca în cazul petiției anterioare. Trecem la, o, la petiția următoare, 573. Domnul Preda, înainte, înainte, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu, sincer, îmi pregătisem dosarul și doream să vă spun să închideți această petiție. E din 2008, deja de 10 ani. Cealaltă e din 2013, deci 5 uh, ani. Deja discutăm uh, de petiții care au fost depuse înainte de alegerea mea. Eu am fost ales în 2009. Dacă am înțeles bine din documentele trimise de comisie, totul e în regulă. Punctul de vedere pe care doream să îl exprim în numele PPE era să încheiem aceste petiții. Nu știu care sunt argumentele pentru a continua cu această petiție. Cred că trebuie să fim riguroși și să fim uh, rezonabili în răspuns. Pentru că dacă terminăm 10 ani uh, uh, după prezentarea petiției cu petiția, avem o problemă la nivel instituțional. În 2008 a fost semnată petiția drept Ioanis Papadopoulos și în 2009, un an după aceea, a fost semnată de Jean Papadopoulos. Deci noi cât timp uh, ne oferim uh, pentru a răspunde, așteptăm ca domnul Ioan sau uh, Jean să iasă la pensie pentru a-i da un răspuns sau mergem la nesfârșit? Cred că totuși să terminăm 10 ani după aceea avem o problemă, cred eu. Și nu văd de ce să continuăm cu această poveste. Comisia ne spune uh, că e bine, alții ne spun că nu, comisia va încheta și ne va spune e bine. E o chestiune ce ține de onoare acestei instituții. Mulțumesc, domnule Preda. Domnule Maria, să aveți cuvântul. Doream să-i spun prietenului meu, domnul Preda, pentru că n-a fost prezent la discuție, se precizez un lucru, și anume răspunsurile furnizate de guvernul elen și de autoritățile regionale nu erau convingătoare. Am purtat o discuție asupra acestui punct, de altfel problemele rămân. Și asta pentru că am început, am pornit pe piciorul greșit. și confirmă concluziile studiului pe care le-am discutat adineori. Iată de ce ne-am dorit ca această petiție să rămână deschisă. Nu vrem să continuăm să-l primim pe domnul Papadopoulos la nesfârșit, ci pentru că problemele există în continuare și populația se plânge. Cred că dacă v-ați afla în situația lor și dumneavoastră ați considera că trebuie să continuăm cu eforturile noastre până când am primit un răspuns. Ori n-am primit niciun răspuns din partea Ministerului, explicațiile furnizate au fost minime, nu ni s-a comunicat nimic din partea regiunii, iar Comisia ne spune că uh, în baza răspunsurilor furnizate de autoritățile elene nu există nicio problemă, însă oamenii spun că problema e în continuare acolo. Noi ar trebui să ne aplicăm așadar acestor, asupra acestor probleme, pentru că anii trec și problemele sunt nerezolvate în continuare. Cred că sunteți de acord cu mine. Da, e clar, avem o problemă gravă cu comisia. De ce am cerut comisiei să vină sau uh, să intervină, să ne răspundă? Dacă nu avem încredere în colegii de la comisie, atunci cum putem să ne continuăm activitatea? Putem merge mai departe am să continu în greacă, pentru că oamenii din Grecia urmăresc această întâlnire. Domnul Preda spune, sunteți o vedetă. Domnul Marias răspunde, nu, nu sunt o vedetă, vă rog, ascultați-mă. Ascultați-mă așadar. Înainte de toate, trebuie să știți că am discutat subiecte foarte importante care vizează și România. Am uh, fost sensibili la problema accesului persoanelor cu handicap la trenuri. Ne aflăm aici pentru a asculta problemele cetățenilor. Și nu am spus că nu aveam încredere în comisie. Am spus că comisia nu a făcut ea un control, ci se bazează pe informațiile furnizate de guvernul elen. Însă ce ne-a spus guvernul elen nu era convingător au existat cazuri mult mai grave. Cred că ar trebui să fiți de acord cu mine și uh, că nu trebuie să închidem petiția. Dacă va veni cândva momentul să închidem petiția, o vom închide. După cum dorea petiționarul să tratăm acest subiect în tocmai ca și celălalt, doream să ajungem la o concluzie și să facem în tocmai acest lucru. Să trimitem uh, scrisorile și să procedăm în tocmai ca în cazul anterior, uh, iar colegii păreau de acord până când domnul Preda un pic a zguduit uh, atmosfera, dar am rămas cu toții în picioare. Văd că cu toții ne păstrăm echilibru și putem continua. Doamnă Sacorafa, nu v-am văzut, uh, doreați să luați cuvântul. La următorul punct am înțeles. Da, mulțumesc. Nu, era tocmai referitor la acest subiect. Doream să le spun colegilor uh, că ne aflăm aici tocmai pentru că colegii au încredere în noi și uh, ne atrag atenția asupra unor probleme care îi afectează, care le afectează sănătatea. Noi, așadar, trebuie să îi ascultăm. Și dacă e nevoie de 10 ani sau mai mulți, sau 20 uh, pentru a rezolva o problemă, vom rămâne atâta timp. Trebuie să păstrăm această petiție deschisă până când Comisia ne va furniza informații pentru a, informații pertinente care să ne permită să închidem într-adevăr. Peter Iar. Toată lumea are dreptate. Colegul Preda are dreptate, colegul Maria are dreptate, trebuie să ne orientăm, să fim rezonabili când avem o întrebare la care s-a răspuns, să închidem petiția, dacă când colegul Maria spune că informația furnizată nu e de încredere, dar și dumnealui are dreptate, însă am o rugăminte pentru comisie. Cum să zic? Cred că info... trebuie să vă asigurați uh, de sursa informației și atunci decizia e clară. Toată lumea are dreptate. Firește, la un moment dat trebuie să închidem petiția pentru că apare clar uh, o problemă de încredere când vine vorba de informația. Dan, Cristian, ai dreptate și tu. Maria s are dreptate și doamna președinte a formulat un uh, bun compromis. Ce să facem, doamnă președinte? Mulțumesc foarte mult. Aș dori să facem un pic ordine în această ședință. Mi-aș dori acum să trecem la petiția 573 referitor la erori uh, și omisii la uh, locul de depozitare a deșeurilor din Mavrovuna Gramotico și petiția 0078 construcție uh, unei zone de depozitare a deșeurilor în Atica de Est. Practic același subiect, dar alte regiuni din Grecia. Aș dori acum să dau cuvântul um, celor care au înaintat petiția, domnul Papadienopoulos și Chiriacos Ghicas. Câteva minute fiecare. Mulțumesc, doamnă președinte. V-am trimis un memoriu de 30 de pagini și vă puteți închipui că nu am să pot să-l rezum în 5 minute. Am să mă forțez să mă încadrez în timp. Există 5 chestiuni unde avem nevoie de o, un răspuns. Prima a fost adresată de, între, de comisia dumneavoastră însăși, și anume dacă amendamentul este satisfăcător. Dați-mi voie să mă întorc în timp. În 2003, în 2003 s-a făcut un studiu de impact referitor la proiect, fără ține cont de legislația în vigoare. Grecia nu transpusese dreptul de mediu al Uniunii Europene. În 2003, studiul citează că ne bazăm pe tehnologia din 1994. În continuare, în 2009, se lansează proiectul pe baza studiului din 2003. În 2009 și în 2013 ar fi trebuit să se modifice lucrurile în funcție de dreptul, de legislația de mediu europeană. Această alterare, această modificare a permisului nu a fost uh, realizată și ni se spune că că legislația nu s-a modificat. Poate că dumneavoastră sunteți mai măsură să ne spuneți ce s-a întâmplat între 2003 și 2013, poate. Atunci, legislația de mediu a explodat și în acești ultimi 10 ani s-a înregistrat un progres semnificativ al tehnologiei uh, care se aplică pentru a evalua impactul de mediu. Proiectul principal din 2015 fusese finalizat. Studiul pe care regiunea afirmă că l-a modificat a fost realizat în noiembrie 2005. Și care este această modificare pe care o ceream de atâta timp? Ce schimbă? Nu schimbă absolut nimic. Există uh, drumuri care mergeau în spre uh, zona de depozitare a deșeurilor care au fost uh, extinse și în ceea ce privește instalațiile de, depu- de depurare a deșeurilor, acestea au fost ușor deplasate. Prin urmare, s-a făcut uh, un studiu în 2003 pe baza unor tehnici din 1994 și astăzi, în 2018, ne bazăm pe date care vin, provin din, nou, din 1994. Avem întârziere așadar de peste 20 de ani. Între timp s-a adoptat directiva IPPC, iar această directivă a trecut uh, absolut neobservată. O a doua întrebare care nu a primit răspuns, foarte importantă, e următoarea. Proiectul s-a realizat uh, pe uh, un pârâu sau nu, pe uh, o zonă, pe o pânză freatică sau nu. Comisarul spune că nu există izvoare în acea regiune. ne pronunțăm pe fond sau doar pe formă atunci când ne bazăm pe această decizie. Dumneavoastră ați mers la gramatico și ați tras propriile concluzii. Vă atrag atenția asupra acestora. Spuneați în concluzii că era nevoie ca inspectorii de mediu ai Ministerului să poată să-și desfășoare sarcina în mod util, cu alte cuvinte, un serviciu al Ministerului de Mediu, Elen trebuia să opereze în mod independent. Iată ce așteptați. Am să revin. Da, pentru că în cele de urmă e o decizie, există o decizie definitivă. Și concluzia este că există într-adevăr un izvor acolo și a fost sesizat parchetul. În continuare, s-a luat o decizie asupra acestui punct dumneavoastră, doamnă președinte, ați primit o scrisoare din partea unei inspectoare de mediu care denunță presiunile din partea liderilor politici, denunță faptul că s-a modificat regulamentul referitor la cursurile de apă pentru a pregăti procedura în fața Consiliului Național. Iată cum se explică decizia luată de acest Consiliu. V-am uh, trimis un aviz referitor la uh, decizia luată de Consiliu. Avizul uh, provine din partea unei persoane membra acestui Consiliu spune că decizia Consiliului nu e pe fond, ci doar pe referitor la procedură. Așadar, zona de depozitare a deșeurilor de la Gramatico este periculoasă, după părerea noastră, este însă și utilă, se spune. Este o zonă de depozitare a deșeurilor pentru a um, degreva zona de depozitare a deșeurilor de la filii. Dacă o mie de tone de deșeuri, uh, cele colectate în Atica în fiecare zi, groapa de gunoi de la Gramatico, așa cum afirmă regiunea, ar trebui să primească 60.000 de tone. Vorbim de degrevare, însă nu se va aplica decât 10 zile. Reprezintă 10 zile toate celelalte zile ale anului, deșeurile vor merge la groapa de gunoi de la Fili. O ultimă observație, o ultimă comunicare. Comisia dumneavoastră ne cere să discutăm despre uh, aspecte financiare. O tonă de deșeuri în uh, groapa de la Fili costă 6.000 de euro. Doamna președintă, v-am dat 5 minute la dispoziție, deja ați depășit, ați vorbit 8 minute. Deci, 35 de euro tona la Fili, în timp ce la Gramatico costul e de 400 de euro pe tonă. Iată cum stau lucrurile. Mulțumesc. Mr. Ghicas? Domnule Ghicăs, doriți să adăugați ceva? Nu trebuie să repetați ce s-a spus. Cinci minute, vă rog. Am uh, și un video, am un PowerPoint. Vă rog frumos, cinci minute. O să încep să uh, vorbesc în limba greacă. Mulți cetățeni din Grecia astăzi așteaptă cu nerăbdare o reacție a comisiei. Au avut loc uh, și astăzi manifestări lângă această groapă de gunoi de la Gramatico. În condițiile există o hotărâre uh, europeană care spune că acest proiect este pur și simplu ilegal. Iar fondul de coeziune nici nu mai finanțează așa ceva pentru că este un proiect care încalcă pur și simplu legislația comunitară și aș dori să invitați uh, fondul de coeziune, reprezentanții acestuia și Olaful să spună, să se exprime uh, despre acest uh, subiect, pentru că milioane de euro au fost deja recuperate din fondul de coeziune. Unele documente spun că instalațiile sunt uh, în regulă, sunt conforme. Însă, permiteți-mi să vă atrag atenția uh, la acest uh, filmuleț în legătură cu aceste pârâuri care există, studiile și cercetările de profil nu lipsesc și uitați-vă ce se vede în imagine. De, de, de asemenea, s-a trimis o scrisoare de la Centrul de Mediu și aș mai avea un minut la dispoziție. Mă gândesc și la doamna Atinu, profesor la universitate, care a consemnat uh, această scrisoare și avem, am o serie de uh, cărți uh, poștale din uh, regiuni pe care, pe care o să și uh, de asemenea hărți pe care le-aș uh, prezenta secretarului dumneavoastră ca să vadă că nu lipsesc izvoarele și râurile în această regiune. Și mai este un lucru legat de funcționarea acestui proiect. Este un proiect care este deja integrat în noul plan de gestiune a deșeurilor de către autorități, fără să aștepte nimic nici de la Comisia PETI și nici alte concluzii uh, ale studiului pe care chiar regiunea îl comandase inițial. Și de altfel, Cât privește deșeurile, ele nu sunt uh, triate, selecționate la sursă și nici nu sunt puse în aplicare alte măsuri preconizate în legislația europeană. În concluzie și conform Eurostatului, putem să estimăm că costurile în țara noastră sunt mult mai mari decât în altă parte, când vine vorba de tratarea deșeurilor. Asta înseamnă că cetățenii eleni pierd mai bine de un miliard și jumătate de euro anual față de alte țări europene. Țării mele i-au fost impuse niște memorandumuri, niște constrângeri uh, foarte dure, care uh, sufocă creșterea economică în țara noastră. A venit momentul să luați în sfârșit o măsură bună pentru mediu și pentru țara mea, uh, interzicându-i acesteia să mai trateze deșeuri mixte, netriate. Bun. Și există o serie de politici de utilizare ale banilor europeni pentru tratarea acestor uh, deșeuri, iarăși netriate, aceste lucruri nu se află în slujba și în interesul cetățeanului european. Și mm, sper că mi-am respectat și timpul de vorbire. Domnul petreționar continuă în limba engleză. Vedeți aici ce se întâmplă când plouă? În imagine se poate vedea. De exemplu, imagine din 2017 uh, o hartă din regiunea Atica, Am luat-o invers. Mhm. Da. Să nu uităm că pe lângă ce vedem în imagini, avem și atâția și atâția oameni și tineri care s-au mobilizat și manifestă. Tinerii nu vor să se lase uh, Um, doborâți și încă o dată nu înțeleg cum poți să arunci totul în același uh, gunoi, la aceeași pubelă, amestecat, nu se reciclează nimic, nu se întâmplă nimic cu reciclarea. Vă mulțumesc, doamna președinte. Da, și comisia va avea cuvântul, spune doamna președinte, și apoi reprezentanții regiunii și chiar și primarul din Maraton. Comisia, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt Dosos Baniotos de la DG Politici Regionale. proiectul de realizare a acestei gropi de gunoi de la Gramatico își are originile în 2006. Uh, Noi uh, am primit uh, o cerere de încheiere a lucrărilor în 2015 din partea autorităților grecești, în sensul că am cerut ca uh, să nu să fie dați înapoi banii de la fondul de coeziune care fusese acordați din motive de mediu și din motive de proastă funcționare a instalației. Am avut o serie de discuții și cu autoritățile grecești, am cerut informații în plus uh, și ca să se acopere niște lacune și Practic, acest proiect încă n-a fost dat în funcțiune. Va exista și o scrisoare intermediară uh, prin care vom cere efectiv să se dea banii înapoi de la fondul de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să-l invit acum pe domnul mm, Papa Hrisoveris ca să ia cuvântul. Din partea regiunii Atica. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu, dacă domnul primar vrea să vorbească înaintea mea, nicio problemă. Pentru că apoi eu pot să trag niște concluzii cum doriți. Atunci îl invit pe domnul Psinatis de la Maraton Primarul, așadar să vină să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați ai Comisiei PETI, reprezentanților Comisiei. De asemenea, la, le spun uh, bună ziua. Îmi pare rău că nu-mi dau jos uh, ochelarii să nu credeți că nu vă respect. Uh, nu, ci am o problemă. Îmi place foarte mult cum vorbiți în limba greacă, doamna președinte. Sunt impresionat. Am venit aici pentru ca să pledez în ultima clipă cauza orașului Maraton. Am venit aici așa ca, ca într-un fel de ultimul ceas da, poate că nu este ultimul ceas, că mai rămâne și Dumnezeu. Bineînțeles că în Grecia, peste tot, uh, se găsesc atâtea și atâtea vestigii antice, culturale, Și în regiunea noastră toată lumea cunoaște locuri cum este Maraton. Avem și plaje imense de 2, km. kilometri, printre cele mai lungi plaje din uh, Grecia. Avem și mănăstă, mănăstiri, uh, instituții culturale, baze sportive și maraton, de asemenea, care este un centru recunoscut în atletismul internațional. Ne găsim în estul regiunii Atica, cam la 10-15 minute de aeroportul internațional Atena. Avem și un port care permite călătoria în anumite insule. Spun asta pentru că industria grea din Grecia, în contextul crizei pe care o traversăm, foarte gravă, deci industria grea la noi, de fapt, este turismul, așa percepem noi lucrurile și atunci trebuie să încercăm din răsputeri să nu ne sacrificăm uh, patrimoniul nostru. Împotriva să-l păstrăm, să-l protejăm prin turism, însă există o bombă cu ceas, o bombă toxică care riscă să explodeze la maraton și să distrugă și să polueze totul. O bombă sanitară chiar, care va avea repercursiuni dincolo de, de maraton și se va propaga în toată regiunea. Am adus uh, și aș dori să vă prezint o serie de noi dovezi și elemente pe care le-am strâns, le-am acumulat împreună cu echipa mea ca să completăm ceea ce aveți deja. Avem informații legate de pânzele freatice, și de eh, bazinul hidrografic. Ați fost deja la fața locului și ați văzut situația. Sunt evoluții legate, în schimb, și de schimbările climatice. Am avut, de pildă, inundații, care înseamnă un risc foarte mare de poluare, când e vorba de proximitatea cu groapă de gunoi. Pe de altă parte, permisul de mediu, putem să o demonstrăm, nu este valabil conform și proiectul de fapt nu este conform deloc cu legislația europeană în materie. Și să nu uităm că regiunea Maraton este și o regiune agricolă. Noi hrănim toată regiunea noastră și capitala Atena prin producția noastră agricolă. Ce ar însemna poluarea în aceste condiții? Noi avem uh, uh, la fața locului, deci, un plan de gestiune a deșeurilor care respectă, respectă pe deplin legislația de mediu din Europa. Cunoaștem foarte bine care situația cu groapa de noi de la Filii. Situația este groaznică, știm care este prevalența extrem de ridicată a cancerului și a altor boli și nu putem să ne scăpăm de gunoiul nostru, să aruncăm în curtea celuilalt. Și în aceste condiții am și pus la punct planul nostru de gestionare a deșeurilor care respectă pe deplin legislația europeană și pe deasupra nici nu costă foarte mult. Am depus planul acesta al nostru care ne costă 8 milioane de euro, spre deosebire de 60 de milioane de euro care reprezintă costul uh, numai, uh, numai al unei fracțiuni din proiectul produs, uh, proiect. și chipurile acest proiect uh, înseamnă o soluție alternativă pentru filii, adică o soluție B uh, care să absoarbă 10 zile pe an numai uh, cantitățile care nu pot fi absorbite la filii. Nu mi se pare normal să, ca pe lângă filii să mai vrei să mai mergi și să uh, poluez și altă regiunile, în condițiile în care uh, câștigul în număr de zile de depozitare a deșeurilor este unul marginal. Noi reprezentăm o regiune de 400.000 de locuitori și mi-ar place foarte mult să putem să trăim în paradisul pe care eu vi l-am uh, descris și pe care vă invit să-l vizitați. și să vă gândiți că multe lucruri uh, din acestea paradiziace vor dispărea dacă se, se aprobă acest uh, proiect. Mi-aș dori ca legislația de mediu și de sănătate, în materie de sănătate europeană, să fie respectată, pur și simplu. Și trebuie reamintit uh, faptul că dacă acest proiect chiar ar respecta legislația europeană, el n-ar trebui să vadă lumina zilei. Încă o dată, noi cerem doar ca regulile să fie respectate. În 490 înainte de Hristos a avut loc uh, bătălia de la Maraton, când o mână de greci uh, s-a confruntat cu și a înfruntat mii de perși. Iată cum a fost salvată civilizația europeană. Dacă n-ar fi făcut-o, nu am fi aici ce suntem aici. E vorba de parabola David contra lui Goliat. În 2018 trebuie din nou să salvăm maratonul de această catastrofă groaznică care uh, îl amenință. Ne vom lupta cu echipa mea și eu sunt un fel de David, deși poate sunt cam bătrân pentru a juca acest rol, dar dumneavoastră sunteți singurii care mă puteți uh, ajuta și încă o dată mi-ar place ca Europa să fie la înălțimea așteptată și să nu permită maratonului să devină o groapă de gunoi. Vă mulțumesc foarte mult! Da, acum din partea regiunii Atica. Domnul Papa Hrisoveris are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, membri ai Comisiei PETI, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să mă întorc la anumite aspecte care au fost discutate aici pentru a explica mai bine anumite lucruri și pentru a le pune într-un context. Am preferat să ne deplasăm aici decât să ne mulțumim cu o simplă scrisoare, deși ați primit de la noi o serie de informații în ultima vreme. Regiunea Atica și-a revăzut uh, din rădăcini politica sa în materie de deșeuri și asta dintr-o serie întreagă de perspective inclusiv având în vedere studiul pe care eh, l-am citat aici. Din 2016 încoace există un plan eh, regional de gestionare a deșeurilor care se bazează pe directivele și orientările din eh, directiva mai cu seamă 98-2008, respectându-se și planul de acțiune uh, pentru economia circulară, plan de acțiune care a făcut obiectul unei consultări uh, populare extinse, mai cu seamă când vine vorba de aceste planuri de gestiune a deșeurilor din regiunea Atica. Acest plan de gestiune, gestionare a deșeurilor, așadar, din regiunea noastră, vrea să reprezinte și reprezintă o mare schimbare față de uh, situația precedentă, când înainte se îngropau toate deșeurile la filii. În loc de asta, avem șase unități separate de tratare a deșeurilor cu posibilități de uh, depozitare în subteran, repartizate în tot teritoriul. Și noi uh, aici avem o abordare foarte diferită în materie de deșeuri față de autoritățile pre, mm, mai uh, precedente, că e vorba de filiri, filii, fie că e vorba de gramatico. Când vine vorba de gramatico, aici capacitățile anuale sunt foarte reduse. În orice caz, abordarea este cu totul și cu totul alta. Înainte se vorbea despre tratarea a 33% din deșeurile din întreaga regiune Atica. Repet, 33%, deci o treime. Acum, în programarea actuală, noi avem argumente care au fost de altfel menționate astăzi aici, și anume să nu se trateze decât 3% din eh, deșeurile produse în Atica. Adică instalațiile de la Gramatico, care sunt moderne, sunt integrate și nu au tehnologiile din 94, uh, nu vor viza decât deșeurile produse local. Pe 16 aprilie 2015 am luat hotărârea de a nu mai uh, permite uh, proiectul inițial de uh, îngropare a deșeurilor la Gramatico, așa cum se preconizează inițial. Am zis să nu se mai arunce în subteran uh, saci întregi de gunoi neselecționați. Și dacă printr-un expert independent se dovedește că există un risc de poluare a apelor, ei bine, în aceste condiții, noi uh, suntem uh, hotărâți să punem la bătaie toate tehnologiile, tehnologiile și tehnicile la dispoziție pentru ca să nu permitem această poluare. Dorim să ne asigurăm că aceste instalații sunt sigure și pentru asta, asta am dorit să facem și pentru asta ne-am uh, adresat centrului IGME, care este un institut independent, recunoscut, și am cerut să facă această evaluare. Pentru ca să vedem dacă se conformează cu directiva IP IPPC din 2008. IGME a făcut un studiu, iar concluziile sale arată că în niciun caz problemele menționate ar însemna că aceste instalații nu funcționează bine. De altfel, condițiile, condițiile de mediu au fost revizuite în iulie 2015 printr-o decizie a Ministerului Mediului și Energiei și v-am și transmis această hotărâre ministerială. S-a efectuat și procedura de consultare și trebuie să ținem cont de rezultatele care s-au uh, trimis la minister. E foarte clar și dovedit științific că acest proiect nu e o amenințare nici pentru sănătatea publicului, nici pentru mediul înconjurător. Lucru repetat de instanțe și autorități în țara noastră de nenumărători că nu e nicio încălcare a legislației europene privind mediul. Și în prezent proiectul în derulare la Gramatico se leagă de îndeplinirea condițiilor de mediu înconjurător. Am informat Comisia dumneavoastră parlamentară în legătură cu un chestionar care a fost trimis și care explică, împreună cu o notă explicativă, în care s-au menționat întârzierile înregistrate, s-a concentrat și pe etapele următoare care trebuie parcurse pentru a face ca, progres, ă, ca proiectul să avanseze. Vom finaliza proiectul din Gramaticon cu unitățile care au fost planificate pentru prelucrarea deșeurilor ca să existe o gestionare integrată. Cetățenii noștri au dreptate atunci când spun că sunt sceptici îmi dau seama de acest lucru și nu mai cred promisiunile pe care le fac autoritățile, pentru că așa au învățat în trecut, dar o să-i convingem că și contrariul poate fi adevărat și din acest motiv municipalitățile, regiunile, primarul din Atena au fost acolo, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor în țară și în regiune. Noi am făcut asta Probabil că ați înțeles din ce v-am spus și vom continua să facem asta. A venit momentul ca primăria de acolo să își continue planul. Primarul ne-a spus despre asta. Se pare că din iunie 2015, când a fost propus planul local de gestiune la Atichi, s-a uitat un anumit element. Dar în 2015, din, primăria din Maraton a trimis a, celor de la rampa de depozitare 22.000 de tone de deșeuri. În 2015 vă spun asta pentru că unii pot să afirme că nu avem planuri, dar în 2016 nu vă îngrijorați că o să încheie în curând, dar vreau să spun ce vreau să spun. Același lucru, aceeași cantitate s-a dus la cealaltă rampă de depozitare. În 2017, cât credeți că s-a dus? Puteți ghici? Păi, ce faci când ești pe malul mării și ai o mulțime de gunoi? Înainte ca programul să expire? Χώρας μας. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα. Au trimis cifrele și nu vă mai spun altceva. Vreau doar să vă spun că soluția din Fili nu e soluția pentru oricine. Și trebuie să continuăm să facem progrese și dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vi le trimit. Mulțumim. Doamna Sacoarafa. Mulțumesc, doamna președinte. Am fost destul de calmă până acum, <laughs> dar acum aș vrea să întreb ceva pe reprezentul regiunii. El s-ar duce să trăiască acolo, lângă rampa din Fili? Să se mute acolo. Sfinte Sisoie, îngrozitor să auzim ce ne spune. Sper că și sperăm că primarul nu o să fie de acord pentru toate infracțiunile pe care le-ați comis acolo. Nu o să intru în amănunte tehnice, cred că avem toate amănuntele, avem documentele, am citit toate documentele. O să mă uit la faptele cu care ne confruntăm. E vorba de afaceri pe scară mare cu gunoaiele din Grecia și numai din Grecia, de pretutine cetățenii au luat legătură cu comisia noastră și noi ne facem treaba, trimitem oameni pe teren să vadă ce se întâmplă. Vedem unde se comit greșeli, reacționăm, luăm legătura cu autoritățile competente care reacționează și ele. Și ce se întâmplă? Ce spun? Ne spun că l-au implementat și că toate condițiile de mediu stau bine. Păi ce fac? Nu știu. Chiar cred că dacă au schimbat drumul, au schimbat condițiile, se joacă cu noi și cu cetățenii care n-au alte posibilități. Trebuie să se să revină, trece timpul, e nevoie de o nouă dezbatere, dar lucrul cel mai prost este că pun sub semnul întrebării ceva din viața de zi cu zi a locuitorilor de acolo oamenii s-au adresat și instanțelor. Și apoi oamenii spun că tribunalul nu s-a pronunțat pe fondul problemei. Oricum, să vă dau un alt exemplu. În Filis e cea mai mare rampă de depozitare din Grecia. Există acolo de 53 de ani. Nu vă puteți închipui ce se întâmplă acolo. Iată de ce v-am spus că reprezentantul ar trebui să mute, să trăiască acolo. Vă rog să ascultați cu atenție, pentru că e important. Am documentele aici și o să vi le dau. Consiliul de Stat a comandat niște studii pentru a examina situația deșeurilor de la rampa din Fili, dar Nimeni nu a primit studiul respectiv, a fost plătit de cetățeni Îl aveți? Presupun că ați citit ce spune acolo. E o bombă care a explodat deja. Nu va exploda, ci a explodat deja. Vorbește despre amoniac, deșeuri radioactive. Totul e acolo și oamenii trăiesc acolo, locuiesc acolo. Și vine individul ăsta să ne spună aici ce ne spune. Oricum, au ascuns studiul respectiv. De ce? Pentru că au aruncat uh, tone și tone de gunoi, de care jumătate n-ar fi trebuit să ajungă acolo. Și celălalt exemplu, care e foarte serios, vă rog să-mi dați timp suficient să vă spun asta. În esență, există angajamente cum că statul elen va îndeplini cerințele legislației de mediu în egală măsură doar 5% intră în reciclare și prelucrarea biologică. La gramatică au spus că întâi o să umplă rampa și asta explică de ce au nevoie de rampa respectivă, în esență, pentru că prin fondul de coeziune, nu știu dacă am înțeles bine ce s-a spus înainte, oricum. Iată ce vă spun că și la gramaticos și la filii petițiile trebuie să rămână deschise. În esență, Trebuie să utilizăm toate mijloacele disponibile. Mi-a spus că ați vezi studiul respectiv, da? De la Consiliul Local. Dacă nu-l aveți, o să vi-l trimit eu. Dar trebuie să ne uităm la rata de conformare a grecii cu măsurile solicitate. Și aș face un apel la dumneavoastră Acum două luni, mediul marin, unde se ajunge cu aceste păreuri de acolo, aș vrea să știu în ce bază s-a efectuat acea evaluare de impact de mediu. Și ținut cont de cadrul Natura 2000 Trebuie să fim duri, să avem o atitudine strictă și severă și să spunem clar ce facem pentru a pune capăt acestui proiect. Primarul de maraton și alții vor să ia contul. Acum e momentul pentru colegi, totuși. Vom continua cu colegii. Domnul Maria, si următorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă refer acum la petiția asta, pentru că cea din Chile vine după aceea. Reacțiile și demonstrațiile cetățenilor în legătură cu ce se întâmplă în zonă și poluarea de acolo, problemele de sănătate publică care există, au fost pe scară mare, diverse demonstrații. Mulți cetățeni au luat legătură cu mine, mi-au spus că trebuie să facem ceva în legătură cu asta. M-am întâlnit și cu primarul în luna ianuarie mi-a solicitat să accelerăm dezbaterea acestei petiții pentru că ritmul obișnuit se înregistrează mari întârzieri. Am luat legătura cu coordonatorii, iată de ce dezbatem astăzi subiectul. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au acceptat propunerea, pentru că din materialul video ați văzut dezastrul de mediu care se desfășoară acolo. În esență, autorul petiției a adus materialul video. Când a fost filmat, sunt scene din 2017, nu dinainte de Hristos. Sunt lucruri care se întâmplă în prezent, deci e important să trecem la acțiune acum. Iată ce dezbatem asta. În al doilea rând, un alt lucru important, reprezentantul regiunii a făcut aluzie că dacă pe, video, pe viitor o să apară probleme de mediu, să le examină. Păi nici măcar ei nu sunt convinși ce se întâmplă în prezent acum. Primarul a spus că autorii petiții și toată lista de încălcări și greșeli care afectează mediul și sănătatea publică în legislație importantă pentru care are rolul să apere sănătatea publică și mediul înconjurător, nu de amorul artei, ci ca să-i apere pe oameni, să nu se ajungă în genul de situație care există la filii, unde erită rate foarte mari de cancer. Oamenii nu mai pot trăi acolo. E ceva ce trebuie să examinăm și la petiția următoare Ați văzut ce se întâmplă cu acele părâuri și ce s-a întâmplat și în Atica de Vest. Recent au murit 23 de oameni în mandă, în aceeași regiune. Asta ar trebui să ne facă să începem să ne gândim, pentru că o să fie probleme și la Gramaticon dacă nu ne ocupăm de ele. Ce se va întâmpla cu proiectul ăsta? 10 zile o să acționeze problemele de la filii, nu o să rezolve problemele. Primaria a spus că are un program mai uh, ieftin, de, mai ușor de gestionat pentru a gestiona deșeul din regiune. Faptul că fondul de coeziune nu o să mai dea bani arată că nu e un proiect uh, corect Regiunea continuă să îl promoveze, insistă să se creeze acest dezastru major de mediu. E vorba despre maraton aici. E vorba de anticul maraton, o zonă cunoscută în întreaga lume, de unde au numele și cursa de la maraton, e și zona turistică și de fapt trebuie să apărăm și oamenii care locuiesc și vizitatorii. Da, petiția ar trebui să rămână deschisă. În al doilea rând, ar trebui să trimitem o scrisoare celor din regiunea Atichi și Ministerului de Resort, spunând următoarele. Acest proiect n-ar trebui să existe, nici măcar în faza pilot, cum dorește regiunea. Și revin la ce am spus în discursul anterior. Ar fi o implicare foarte clară a noastră, o intervenție foarte clară. Dacă nu facem așa, proiectul va continua, pagubele vor continua și după doi ani tot despre asta o să auzim. Deci trebuie să trimitem această scrisoare celor din regiune, de la minister, făcând un apel așa cum am făcut în cazul Italiei, să se pună capăt imediat proiectului acum și aici. E solicitarea adecvată și așa trebuie să procedăm și să cerem Comisiei Europene să verifice și celelalte aspecte. Mulțumesc. Acum trebuie să aduc aminte că suntem în criză mare de timp. Încercați să aveți Deveniți mai concise. Mai avem doi autori de petiții și după șase jumate nu mai avem interpretare. Doamna Cuneva. Ναι, και εγώ προτείνω να μείνει αναφορά ανοιχτή, να... Și eu vreau ca această petiție să rămână deschisă. Eu, că comision... Trebuie să uh, facem un apel la Minister, la Regiune și la Comisie să ne dea informații suplimentare și clarificări și apoi putem lua o decizie. Mulțumesc. Scurt și la obiect. Domnul Condis. Mulțumesc. Tot pe scurt. Sprijin ce a spus domnul Papa Dimopoulos. Imaginile arătate în Ghica au fost uh, extrem de locvente și frapante. Dacă în trecut am sprijinit ideea ca și alte petiții să rămână deschise pentru aceasta și cele din viitor, aș vrea să spun că pentru gramaticos petiția ar trebui să rămână deschisă. Și ce spunea domnul Maria, ar trebui să cerem să se pună puncte acestui proiect în regiune. Și aș vrea să mai spun foarte clar și răspicat că dacă se trag unele concluzii de pe urma tra- tragediei din Mandă, pentru că n-am tratat uh, corect problema pârâielor care se blochează, E o poziție greșită. De la bun început am avut o experiență directă și nemijlocită. Nu doar la Comisia de Petiții, ci și pentru că sunt inginer și, în esență, înainte de Crăciun am văzut fenomenul pe care l-am văzut și în imaginea domnului Ghicas. L-am văzut întâmplându-se. Avem aceste cursuri de apă și apoi s-au blocat și nu s-a corectat nimic. Când am fost acolo, se făceau eforturi să oprească scurgerea în mare și poluarea golfului, dar nu e acceptabil. În esență, ce vreau să vă spun este că, și nu vreau să repet de fiecare dată, da, în ce privește legislația de mediu, dacă se respectă sau nu, de fapt, nu se atenuează problema. Nu se ocupă nimeni de probleme. E o proastă planificare și amenajarea terenului de la început. Mulțumesc. Nu mai pot să dau cuvântul. Nici dumneavoastră, domnule primar. Nu se poate. Mai avem alte două petiții. Trebuie să terminăm. Vă spun că am luat notă de ce ați spus, nu trebuie să repetați și nici colegii nu trebuie să repete. Peter, dacă are o propunere bună ca să putem avansa. Am să fiu foarte succint. Propunerea mea îl vizează pe colegul Marias și cred că domnul Preda a spus că pot înțelege de ce de ce cetățenii nu mai au încredere, pentru că s-au făcut uh, multe greșeli, iată de ce trebuie să fim de două ori mai atenți când vine vorba de alegeri, transparență. Pot uh, să vă spun că astăzi am purtat un schimb de opinii neîngrădit și cer să se uh, înregistreze și în procesul verbal. Și asta nu se întâmplă de fiecare dată, cred că e prima dată chiar. Soledad, te rog, vrei să te alături și tu grupului? Mulțumesc, cred că nu există îndoieli. Când vine vorba de petiție, mă interesa în mod deosebit aceasta și următoarea. Cum s-a spus deja, cred că trebuie să rămână deschisă. Vreau să profit de situație și îmi cer scuze pentru că, după cum știți, mulți deputați eh, avem activități care se suprapun. Ehm, știu că trebuie să terminați, și dar și eu trebuia să fiu altundeva la șase. Vreau să cer un punct de procedură referitor la moțiunea înaintată astăzi. După cum vă spuneam, suntem în mai multe locuri. Dacă s-a um, contestat un punct de la, de, de la coordonatari, înseamnă că această problemă se va, va apărea și în aprilie. Punctul nu s-a votat în februarie, s-a propus pentru martie, dar pentru că nu s-a votat, nu e fix. Prin urmare, toată ordinea de zi ar putea să fie stabilă, însă acel punct uh, care a fost contestat ar trebui să fie supus la vot încă o dată. Acum avem de-a face cu o petiță și în fața invitațiilor aș dori să nu facem aceste afirmații. Da, înțeleg că există cetățenii că sunt prezenți în sală și mi se pare foarte importantă prezența cetățenilor și cred că s-a văzut foarte clar că există o, un acord amplu referitor la această petiție și s-au căutat uh, multe strategii pentru a proceda în cele din urmă împotriva majorității. În momentul respectiv, uh, chiar uh, Guvernul regional al Andalusiei prezentase uh, această petiție. Doream doar să vă spun că pentru ordinea de zi din aprilie acest punct nu a fost votat. A fost contestat, era un punct provizoriu și nu a fost niciodată fix. Nu s-a votat niciodată pentru ca să nu se repete. Am luat notă, intervine doamna președinte. Mi-aș dori ca procesele de decizie să fie mai transparente și mai curate. Am luat notă de opinia ta și acum haideți să trecem la următoarea petiție. Pentru a rezuma, firește putem să o lăsăm, să o ținem deschisă și putem, în numele comisiei noastre, să trimitem scrisori autorităților regionale, ministerelor de resort, exprimându-ne îngrijorarea când vine vorba de nerespectarea uh, dispozițiilor Natura 2000 și să se ceară un studiu de impact de mediu separat. Cred că după ce l-am ascultat și pe domnul primar, că nu s-a ținut cont uh, de îngrijorările cetățenilor. Să informăm apoi în această instituție și Comisia Envi, după care comunicăm autorităților regionale recomandarea de a trece mai departe și să țină cont de îngrijorările cetățenilor. Cred că e nevoie de consultări publice. Trebuie să scoatem în evidență acest lucru și ține practic de firea lucrurilor să se consulte cetățenilor, cetățenii. Dumneavoastră ați venit aici, am luat notă de părerile dumneavoastră și ce vă rămâne de făcut este să luați legătura cu avocatul poporului Elen sau în instanță, pentru că aceasta este calea înainte după ce noi ne vom fi făcut treaba la comisia noastră. Iar comisiei europene îi spun că aș dori să văd informații actualizate și vă rog să faceți observații referitor la studiul privind regiunea Atica și avizul dumneavoastră în acest sens ar fi deosebit de util. Cred că trebuie să priviți încă o dată, să analizați încă o dată zona învecinată drept SID Natura 2000 și dacă acest, um, această rampă de gunoi respectă standardele. Doriți să veniți cu completări, domnule Marias? Doamnă președintă, sunt absolut de acord cu tot ce a spus. Adaug uh, doar un lucru. În scrisoarea noastră adresată regiunii și ministerului, trebuie să scoatem în evidență că trebuie să blocăm funcționarea acestei instalații de îndată, să nu se ia alte inițiative în acest sens. Un lucru pe care l-am cerut, de altfel, și în situația, în cazul Italiei și cred că am primit, uh, am obținut rezultate. Petiția rămâne deschisă, va avea o valoare prin urmare dacă instalația respectivă încetează să funcționeze și dacă se înrăutățește starea de sănătate a cetățenilor. Am procedat în tocmai și în cazul Italiei. După părerea mea, trebuie să facem această încercare și în cazul Greciei. Da, instalația în continuare în funcțiune, asta este situația și asta e punctul de plecare. Da, știu. Îmi cer scuze, doamnă președinte, dar instalația acum nu funcționează, însă va începe să funcționeze în următoarele zile. Acum trebuie să încheiem, trebuie să mergem mai departe, după cum a scos în evidență, și Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit de departe și vă mulțumesc că ne-ați informat într-un mod cât se poate de um, atent și vă rog, vă urez un drum bun spre locul frumos al maraton. Sper să rămână în continuare un colț frumos al Europei maraton, spune domnul uh, Marias Notas. Acum uh, gândiți-vă să nu repetați uh, pilda lui eroului Elen, care după o rătăcire îndelungată s-a întors, uh, afirmând, clamând, sus și tare m-am întors. Drum bun înapoi, călătorie plăcută înapoi în Grecia, și vom vorbi ulterior. Petiția 1710 și 2887 se referă la un subiect asemănător. Și nu cred că trebuie să repetăm foarte multe. la aș ruga pe domnul ca să fie subțint. Știu că aveți o prezentare PowerPoint, dar v-aș ruga, v-aș fi recunoscătoare să mergeți cât se poate de repede. Vă mulțumesc, doamnă, însă, dacă vreți, acum când vorbim de groapa de gunoi de la filii, trebuie să ne dăm seama de cum merge treaba. Iată de ce, cum funcționează totul, iată de ce v-am adus imaginile, priviți din 1960 cum funcționează și cum se gestionează deșeurile. Prin această scrisoare deschisă pe care eu am redactat-o și spun că după vizita dumneavoastră din 2013 la groapa de gunoi din Filin 2014 și după discuția organizată în comisia dumneavoastră. Situația din fili și din regiunile învecinate, în loc să se îmbunătățească, s-a înrăutățit și a devenit, în, a devenit groaznică. Iată, în document cerem ca această groapă de gunoi să fie evaluată, să se facă studii pentru a stabili sursa poluării, cauza acestor uh, boli și studiul Universității din Atena arată că apele au fost poluate, reprezentând pagube, provocând pagube ireparabile. Ar fi nevoie de cam 100 de ani pentru a reface și a depăși daunele de mediu. Sunt multe boli înregistrate, mai ales în rândul populației care gestionează acest, uh, această groapă de gunoi. Ar trebui să se ia măsuri pentru a reduce numărul deșeurilor care ajunge aici. Există, de pildă, case la 500 de metri de această groapă de gunoi trebuie să punem în mișcare un nou sistem în general de gestionare a deșeurilor. Filii beneficiază de finanțare europeană și până acum nu s-au luat decizii consultând cetățenii. E vorba aici atât de groapa de gunoi de la Gramatico, cât și de la Filii. Va trebui să denunțăm acest, aceste pagube aduse mediului înconjurător și la adresa oamenilor care locuiesc acolo, pentru că și viitoarele generații vor avea de suferit. Constatăm că acum s-au înaintat peste șapte petiții referitoare la fili și nimic nu s-a întâmplat. Ba, din potrivă, Atica și întreprinderea care gestionează deșeurile în Atica șeful, președintele Consiliului Regional și toți ceilalți papagali din sistemul politic, Și toți ceilalți și din administrația regiunii nu au făcut nimic. Ba, din potrivă, ce au făcut? Au făcut să dispară 86 de milioane de euro. Acum avem uh, un gunoi nediferențiat până uh, chiar să ne confruntăm cu situația unei poluări răspândite în toată regiune, cu pagube enorme pentru regiune și pentru oameni. Știm astăzi că nu e un caz izolat pentru că există și situații de arzătoare de uh, deșeuri care au provocat în rândul populației din regiune nenumărate cazuri de cancer. Pericolul este evident. Statul elen urmărește să creeze la filii un haos total. Decesele bolnavi din acea regiune au depășit chiar 90% din uh, cazurile din toată țara. Așa că acum Fili și gramaticu sunt două uh, gropi de gunoi care au provocat pagube enorme, trebuie să fie blocate așadar. Domnul Diaz del Castillo este reprezentantul comisiei. Între timp, aș dori să rog unul din colegi să-mi țină locul 5 minute. Cred că dumneavoastră sau domnule Hundiș sunteți uh, seniorul uh, comisiei, așa că vă rog uh, să veniți la prezidiu să-mi țineți locul. Da. Puteți face acest lucru? Ar fi extraordinar. Mulțumesc. După studiul prezentat, Comisia e la curent cu situația gestionării deșeurilor, nu doar în Atica, ci în toată Grecia. Din nefericire, 80% din uh, deșeurile municipale sunt reprezentate uh, de aceste deșeuri din grupurile de gunoi. Căutăm, încercăm să se producă o tranziție spre economia circulară și în Grecia, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Serviciile Comisiei au analizat planul regional pentru Atica adoptat în 2016, care, printre altele, prevede capacități ulterioare de tratare a deșeurilor și de depozitare. Sperăm că această nouă capacitate să vină uh, să dea o mână de ajutor, să ușureze situația de la filii. Trebuie să repet că autoritățile elene alese democratic sunt cele, cele mai în măsură să abordeze aceste situații și să răspundă în cazul în care există un risc la adresa sănătății sau mediului. Ei au obligația de a interveni. Dacă există un, incompetența autorităților naționale, atunci, firește, cetățenii pot cere măsuri reparatorii dacă drepturile le-au fost respectate. Comisia dorește să ofere, să ofere în continuare asistența tehnică amintită anterior și ar trebui să încurajăm regiunea Atica să profite de cei 168 de milioane de euro demarcați în ceea ce privește politica regională pentru sprijinirea regiunii. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Acum, conform regulamentului, vom da cuvântul domnului Biza, care reprezintă autoritatea responsabilă. Două minute, cel puțin cinci minute pentru a pune punctul pe i pentru a prezenta elementele esențiale ale programului nostru. Da. Am spus pur și simplu că trebuie să respecte regulamentul. Avem termen limită de respectat. Doream doar să vă spun că Fili, în urma funcționării sale de ani buni, a, funcțion- a provocat nenumărate daune, iar acum există un nou program regional pentru gestionarea deșeurilor, adoptat deja de regiunea Atica în conformitate cu noua legislație europeană. Știm că s-au încheiat acorduri, se dorește obținerea unei gestiuni descentralizate care să fie și în avantajul economiei locale. E vorba de noi obiective regionale, 52% din deșeuri ar trebui să fie reciclate. Există șase centre de reciclare a deșeurilor, după care vor fi trei uh, gropi de gunoi care vor gestiona deșeurile rămase. În ceea ce privește filii, noul plan prevede abordarea nevoilor pe termen lung, folosirea unor situri deja folosite ca gropi de gunoi până în 2003, se dorește să se închidă definitiv uh, filii pentru ca acesta să poată fi restructurat și recuperat. După vizita din 2013, comisia noastră a constatat care au fost pagubele și daunele provocate, s-au făcut de asemenea studii epidemiologice asupra populației din File, a fost o licitație internațională și s-a făcut o evaluare a situației de mediu din Atica, obiectivul este acela de a proteja sănătatea lucrătorilor, a celor care se ocupă de groapa de gunoi. Noi vrem să le îmbunătățim viața. Studiul științific se va ocupa de toate elementele care pot să influențeze sănătatea, care sunt agenții patogeni care provoacă numeroase boli, avem uh, centrul de cercetare de la Democrit, deja avem un studiu pe care l-am primit în urmă cu trei luni. Astăzi s-a vorbit despre un studiu care discută despre agenții patogeni prezenți foarte răspândiți în regiune. Noi nu știam nimic despre acest studiu. După cum vă spuneam, faptul că acest uh, SID de colectare a deșeurilor funcționează de ani buni, firește că a avut un impact asupra regiunii. Administrația regională prevede închiderea sitului de la Filii. E, există o problemă gravă. Filii va fi închisă se va deschide un nou sit. 150 de hectare au fost eliberate pentru a putea pune la dispoziție spațiul necesar noilor centre de reciclare. Două elemente. În primul rând se efectuează controle de mediu în filii pentru a inversa această tendință de dăunare a mm, mediului înconjurător. Se fac de asemenea și măsuri referitor la volumul de deșeuri acumulat. Acum se vor crea, se vor amplasa instalații fotovoltaice care vor funcționa tocmai datorită diferit, ciclului de reciclare a deșeurilor există mai multe comune care, trimesc, care trimit uh, deșeuri în filii, acum va trebui să le trimite la centru. Domnule Maria, ce facem cu această petiție? Într-un minut. Doamnă președinte, este vorba de o adevărată crimă la adresa mediului încuraj, înconjurător și nu de azi de, de ieri, ci de ani de zile se petrece treaba asta în regiunea Atica și mai cu seamă în uh, jurul uh, rampei de la Filii Într-adevăr, acolo s-au identificat uh, probleme mari de sănătate și de intoxicare și otrăvire a populației, cazuri de cancer. Deci trebuie ca intervenția să fie una imediată. Am discutat asta și acum un an jumate și atunci am spus că trebuie să existe mai multe studii toxicologice. După un an și jumătate, nu avem nici măcar primele rezultate în acest sens. Și atunci, comisia noastră PETI poate să exercite niște presiuni ca uh, aceste, această regiune să ia niște măsuri, dar aceste măsuri nu se întâmplă. Iar atunci uh, cetățenii s-au organizat într-un comitet de acțiune. Nu vedem de ce această petiție uh, s-ar, ar trebui închis, închide, pentru că avem noi elemente care au apărut la dosar și va trebui să vedem în ce măsură, într-adevăr, se aplică sau nu legislația europeană. Elementele din petiție trebuie prelucrate. Da, foarte bine. Deci, să facem așa, spune doamna președinte. Menținem petiția deschisă Cerem Comisiei să ne dea o actualizare a situației și mai ales să se ia în calcul uh, anumite afirmații ale petiționarilor, să trimitem uh, informații, scrisoa, o scrisoare Ministrului Sănătății arătând care sunt temerile cetățenilor și să facem o trimitere de asemenea la aceste studii toxicologice. De asemenea, Trebuie să alertăm din nou uh, autoritățile locale și să le cerem în scris un răspuns legat de starea mediului în regiunea respectivă. De asemenea, cred că ar trebui să trimitem o scrisoare cât se poate de deschisă și directă și primarului din fili. de asemenea. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, domnă, doamnă Cuneva. Da, așa este. Foarte bine, perfect. Asta înseamnă că putem să trecem la ultima petiție și ne-au mai rămas șase minute. Adică petiția 232 și îi cerem petiționarului să vorbească nu mai mult de două minute. Și cred că putem să facem treaba asta pentru că oricum după aceea nu mai avem interpretare. You need to use the microphone. Sí, en primer lugar queremos darle gracias. Doresc înainte de toate să vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră în această seară. Discutăm despre un subiect cu care sunteți familiarizați. E vorba de lipsa de respect care există în regiunea mea față de mediul înconjurător, față de biodiversitate și față de speciile care populează această zonă. Noi dorim să supunem dezbatere în puținul timp pe care îl avem un nou caz de atac uh, asupra unui habitat E vorba de un nou caz, aproape de Alicante, în care s-a înregistrat un eveniment îngrijorător când vine vorba de tratarea reziduilor, așa cum uh, s-a înregistrat în trecut cu cazul Brugal. Noi denunțăm de mulți ani situarea unui, uh, unei gropi de gunoi care nu are autorizația care, care este construită într-o zonă protejată, ca, în uh, anii trecuți s-au îngropat deșeuri acolo fără a respecta legea. Vorbim de o zonă unică, uh, um, este luat în calcul de directiva 92 din 1992, drept uh, habitat de interes comunitar și, drept, și chiar o parte din această rampă de gunoi este construită în acea zonă de conservare. E vorba de un habitat de stepă. Acest uh, context generează o vegetație specială și de asemenea, animalele care trăiesc uh, aici sunt protejate de directiva amintită. Conform ultimului răspuns pe care l-am primit de la Comisia, autoritățile regionale afirmă că uh, din 2014 nu s-au mai înregistrat depozite de gunoaie. Cu toate acestea, recent, ni s-a comunicat deversarea unor ape fecale și um, de asemenea deversarea de levigat. Dorim să denunțăm uh, felul în care compania a obținut licența de operare în ciuda faptului că aceasta a fost refuzată de uh, autorități. Am consultat uh, sentințele Tribunalului Regional și Național care precizează sancțiunile necesare. Acum există mai multe îndoieli în ceea ce privește felul în care administrația noastră supraveghează funcționarea acestei rampe. Se prevede închiderea acestor uh, locuri, așa cum prevede legislația națională se ține cont de riscul de lixiviat, așa cum precizează, de levigat, îmi cer scuze, așa cum precizează decretul real. Până acum nimeni nu a știut să ne explice de ce avem nevoie de, de o groapă de gunoi care nu poate funcționa, care nu are licența de funcționare și care e activă într-o zonă de conservare și nu știm dacă la ora actuală face obiectul unui control din partea autorităților de resort. Iată de ce trebuie să punem capăt uh, tuturor activităților care pot presupune un risc pentru orașul nostru, populația noastră, flora și faună. Doar așa putem spera că pe viitor vom trăi în echilibru cu mediul înconjurător. Doresc să-i mulțumesc Comisiei PETI pentru activitatea depusă până acum. Știm însă, conști... suntem conștienți că în urma activităților dumneavoastră, autoritățile regionale au sancționat întreprinderea. Iată de ce le, treci, le cer, vă cerem trei lucruri să se verifice dacă întreprinderea a desfășurat o activitate clandestină, așa cum știm noi, să cereți autorităților competente dacă într-adevăr fac controle de sănătate publică și, în ultimul rând, să păstrați deschisă petiția până când se vor încheia toate procesele uh, în instanță în care este implicată această întreprindere. Atât vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că am mers atât de repede. have to for you ah, îmi pare foarte rău, ne grăbim cu toții, îmi pare foarte rău, dar da. Sper că chiar dacă petiția este ultima astăzi, important este rezultatul să fie bun. Asta e cel mai important. Vreau să cer și reprezentantului comisiei să fie tot așa foarte rapid. Mulțumesc! doamnă președinte. Da, o să fiu uh, succint. Informațiile deținute de comisie sunt că această groapă de gunoi nu este deschisă, iar uh, autoritățile judiciare din Spania sunt chemate să se pronunțe și să accepte deschiderea acestei rampe dacă se întrunesc toate criteriile legale și tehnice. Nu știm încă ce se va întâmpla, nu știm uh, uh, cum va arăta situația, însă tribunalele naționale sunt uh, răspunzătoare de aplicarea legislației europene. Iată de ce nu trebuie să existe o multiplicare a procedurilor. Să nu existe suprapunere da, Și atunci nu se vor lua măsuri decât după ce se va finaliza procedura în instanță și o să vedem dacă într-adevăr se încalcă legislația europeană. Mulțumesc foarte mult!